digamos, incluso entusiasmo que hay en cuanto a este acuerdo. Eh, y finalmente hemos decidido, como es habitual, organizar un hearing que ya estamos, que ya nos hemos puesto manos a la obra. Muchísimas gracias, presidente. Thank you very much, Pablo. Um, let me tell you about the Article 51 uh, issue. That means joint committee procedure for this file. But I have sent a new letter to Mr. Lennon, who is the chair of the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 legislative acquis, which was under the old legislative procedure of the Council uh, decision of. Uh, conform deciziei Consiliului din 1999. Uh, este necesară adaptarea la tratatul de la Lisabona și la uh, noua legislație privind uh, actele de punere în aplicare. Raportul este în dosarele dumneavoastră și dau cuvântul lui Jorg Leichtfried. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Have you changed the cap? No, uh, uh, it was just a free place. Era un loc liber aici și de aceea m-am așezat aici. Dar tot socialist rămân, să știți. Vis-a-vis de socialiști, uh, dați-mi voie să vă spun că regretăm decizia Menez de a ne părăsi. O să vă simțim lipsa și vă dorim succes. Domnul Leifried, mulțumesc frumos. Uh, sunt uh, de acord cu ce ați spus vis-a-vis -vis de Emilio. Dar haideți să trecem acum la raport. Acest raport este unul din cele două raport, rapoarte care transpune uh, procedura de comitologie veche, puțin uh, complicată, în uh, era post-Lisabona. Uh, E vorba de Omnibus 1, care se ocupă de actele de punere în aplicare, și apoi Omnibus 2 cu acte delegate. Ce voiam eu să fac era să aduc niște amendamente care consolidează rolul Parlamentului European și să depun alte amendamente care uh, revitalizează puțin Omnibus 1 și Omnibus 2 și din această încercare uh, au rezultat o serie de propuneri. Am adus o primă serie de amendamente care au introdus o serie de considerente în vechiul text, pentru că inițial Comisia nu propusese niciun considerent și mi se pare necesar să avem o serie de considerente pentru a explica ce se dorește cu anumite aliniate ale acestui text. Și am inserat și uh, un lucru care mie mi se pare esențial. Întreaga pregătire și problema actelor delegate uh, este realizată de experții comisiei, iar apoi uh, Parlamentul European este implicat doar ulterior, dar mie mi se pare foarte important ca și experții Parlamentului European să fie implicați direct în uh, pregătirea actelor delegate, astfel încât noi să avem informații cu privire la ce se întâmplă înainte și să putem influența lucrările de pregătire la nivelul Comisiei. Al doilea grup de amendamente pe care le-am depus s-a referit la delegarea puterilor și la cadrul uh, temporal, pentru că uh, Comisia dorea o perioadă nelimitată vis-a-vis -vis de delegarea puterilor, astfel încât Parlamentul European să poate decide să transfere din nou aceste puteri. Eu am propus o perioadă limitată de timp, pentru că așa mi se pare firesc să fie. Și am zis să, uh, să fie 5 ani, după care se poate lua decizia de a continua sau nu informațiile pe care le-am primit în această perioadă limitată ar fi mult mai uh, bune decât dacă perioada ar fi una nelimitată. Apoi, mai există un al treilea grup de amendamente care clarifică rolurile diferite ale uh, Omnibus 1 și Omnibus 2. Omnibus 1 se ocupă de acte de punere în aplicare, iar Omnibus 2 de acte delegate. Uh, și mai este un amendament la regulamentul 732 din 2008. Aici este clar că această problemă este tratată în Omnibus 1, astfel încât am hotărât să o elimin din Omnibus 2, lăsând-o doar în Omnibus 1. Apoi, al doilea grup, regulamentul uh, 1215 pentru măsuri pentru Balcanii de Vest. Aici, cu câteva luni în urmă, președintele nostru a avut uh, plăcerea să depună un raport care trata toate problemele uh, în mod satisfăcător pentru noi, astfel încât nu a mai fost necesar să facem nimic aici. Al patrulea grup de amendamente se ocupă de uh, excesul de piață pentru țările ACP, pentru țările ACP Propunerea a apărut și în Omnibus 1 și în Omnibus 2, astfel încât am hotărât să le transferăm pe toate în Omnibus 2, unde sunt mai la locul lor. În principiu, trebuie să spun că raportul meu încearcă să permită Parlamentului să aibă mai multe puteri în sistemul uh, actelor delegate, să aibă un uh, drept de control mai mare, o influență mai mare, lucru care mi se pare absolut necesar. Cam aceasta este, cam aceasta este intenția cu care am redactat acest raport. Mulțumesc tuturor colegilor care au fost uh, foarte cooperanți și uh, raportoarei de la Omnibus 1 și a fost um, foarte cooperantă. Și dacă colegii doresc să mai adauge ceva, sunt bucuros să vă ascult recomandările. Dacă nu, aș sugera să continuăm așa cum am făcut până acum. Prin urmare, sunt, uh, vă ascult cu plăcere intervențiile. Președintele, mulțumesc, Iorg. Să trecem la raportorii din umbră. Nu-l văd decât pe domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc domnului raportor pentru efortul și munca făcută pe marginea acestui eh, document. Iată, revenim la actele delegate pentru a discuta despre cele care au un eh, efect semnificativ asupra managementului și aplicării la scară largă. Înțeleg categoriile, dar aș dori să eh, ridic o problemă pe care am observat-o. Este vorba de uh, propunerea ce vizează stabilirea termenelor. Sunt de acord cu abordarea a raportorului, este vorba de perioada de 5 ani, dar uh, apoi uh, există o regulă care prelungește automat termenul limită. Gândindu-ne la Omnibus 1, cred că trebuie să cădem de acord asupra unui lucru, și anume dacă dorim să permit, să... dacă uh, restricționăm posibilitatea Parlamentului și Consiliului de a recupera actele delegate, fiindcă altfel uh, acest lucru s-ar permite prin prelungirea termenului. Și este foarte important acest lucru, dat fiind că votăm uh, și discutăm uh, acest subiect, aș dori să știu ce părere au și colegii mei. Let's open the discussion to other members. Bun, deschidem acum discuția pentru ceilalți colegi ai comisiei noastre. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci dau cuvântul comisiei. Doamna Jurgensen, aici în stânga mea, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului raportor și echipei sale pentru activitatea sa. Comisia vă mulțumește pentru activitatea desfășurată și salută eforturile Parlamentului European de desfășurate în acest exercițiu um, și, în paralel, uh, eforturile făcute în legătură cu Omnibus 1, care se discută aici. Nu avem foarte multe comentarii și eu o să vi le expun pe scurt. În primul rând, referitor la amendamentele 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 și 22, în aceste amendamente, raportorul propune ca uh, considerentul uh, standard pentru actele delegate să fie introdus în fiecare act este o chestiune legislativă. Comisia propune o altă metodă cu același efect juridic și anume de a include considerentele necesare în legislația omnibus și nu în fiecare um, act normativ în parte. Aceasta este abordarea Parlamentului, Comisiei și Consiliului uh, de până acum uh, în ceea ce privește procedura de reglementare uh, cu examinare. Aceeași chestiune uh, apare și la Omnibus 1, deci va trebui rezolvată uh, împreună în următoarele luni. În ceea ce privește proiectele de considerente, mai avem unele aspecte ridicat în ceea ce privește ultimele două teze care nu sunt, ale amendamentului care nu sunt incluse în înțelegerea um, comunatelor trei instituții în ceea ce privește actele delegate și după noi includerea acestor teze Uh, în ceea ce privește participarea experților ar strica echilibrul la care am ajuns prin înțelegerea comună se prevede că Parlamentul și Consiliul sunt pe picior de egalitate în ceea ce privește pregătirea actelor delegate și că primesc toate informațiile necesare și că pot trimite experți la reuniuni. Dreptul Parlamentului de a solicita ca experții săi să fie invitați la întrunirile cu experții naționali este consfințit în acordurile între Comisie și Parlament. Mai departe, așa cum s-a, cum s-a spus, dacă mergem mai departe, am uh, crea un dezechilibru și uh, ar, ar contravine tratatului și înțelegerii comune. Iar uh, a, mai apoi, amendamentele 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 și 23, iarăși ne pun unele probleme. În aceste amendamente, raportorul a propus să se schimbe propunerea comisiei ca uh, perioada să fie fixă de 5 ani și să înlocuiască perioada nedeterminată. Vreau să vă explic uh, pro- propunerea noastră. Noi uh, n-am vrut să se oglindească faptul că competențele delegate fac parte din funcționarea uh, regulamentului uh, dacă dăm o perioadă limite, chiar dacă ea se renoiește tacit, se creează o, nesigurare, o nesiguranță pentru cei care se bazează pe acest regulament. Legiuitorul are control și poate refuza actul delegat sau poate revoca delegarea, dar, uh, bineînțeles, acest lucru nu este afectat de propunere, dar din punctul nostru de vedere, deci nu este necesară aici uh, o uh, reînnoire tacită. Bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare să discutăm toate aceste aspecte cu domnul raportor uh, și cu comisia dumneavoastră. Încă o dată, mulțumesc domnule raportor și echipei sale pentru activitatea excelentă desfășurată și vă asigurăm că Comisia dorește într-adevăr să finalizeze cât mai repede acest dosar, precum um, și dosarul Omnibus 1. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dați-mi voie să fac uh, o remarcă scurtă privind cele spuse de către Comisie. Știți foarte bine ce părere am despre separarea puterilor, a competențelor și este clar că obiecția Comisiei în ceea ce privește participarea Parlamentului în la pregătirea actelor delegate ar trebui să fie luată în seamă. Nu știu exact dacă uh, această propunere nu cumva depășește uh, granițele acordului interinstituțional și a tratatului chiar. Parlamentul nu înseamnă uh, dictatură, ci separarea puterilor. Dacă noi hotărâm să delegăm unele competențe, unele puteri legate de um, stabilirea regulilor către comisie, ar trebui să îi permitem comisiei să facă acest lucru prin actele delegate, fiindcă după aceea există și uh, controlul parlamentar. Ideea de a interveni uh, la nivelul de experți a actelor delegate trebuie să fie gândită mai bine. Domnule raportor? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la ce a spus domnul Schulz. Și o să vorbesc germană, fiindcă ar fi ciudat ca uh, noi doi să vorbim uh, engleză, dar fiindcă suntem vorbitori uh, nativi de germană. Acum, în ceea ce privește posibilitatea Comisiei de a uh, acționa, e uh, rezonabil și acest lucru înlesnește uh, situația și pentru Parlament în cazul în care se arată nemulțumit în ceea ce privește modul în care se desfășoară lucrurile, poate acționa așa este mai ușor într-o perioadă de 5 ani, fiindcă putem fi mai ușor informați, putem lua o decizie mai ușor și nu este deloc ciudat. Mai sunt și alte domenii unde se aplică acest lucru. Nu ar avea rost uh, să facem altfel Comisia dorește să nu existe o perioadă fixă și ce spunea domnul Schulz despre reînnoirea automată, dacă ar fi binevenită sau nu, se propune o, o altă alternativă. În ceea ce privește experții Parlamentului și ce am discutat cu Comisia, nu sunt de acord cu, do- cu dumneavoastră, domnule președinte, întru totul, dar bineînțeles că putem discuta această formulare propusă, care este totuși destul de strictă și de limpede. Poate am putea uh, lucra la reformulare. Cred că informațiile pe care le primim, mai bine avem și noi experții noștri aici informațiile colectate sunt uh, foarte importante la nivel decizionar și astfel și acest lucru îi va ajuta pe europarlamentari. Bineînțeles, dacă un uh, element se dovedește a fi anticonstituțional uh, și nu respectă legislația europeană, trebuie um, analizat cu atenție serviciul juridic. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. 6 februarie este, la prânz este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Trecem mai departe la punctul 11, tot un uh, dosar legislativ. Regulamentul privind accesul pe piață, așa numitul regulament, care își are originea în 2007 pentru a permite țărilor care au intrat într-un acord de parteneriat economic, APE, să uh, ratifice acest acord pentru a nu-și pierde uh, avantajele economice. Se propune acum ca țările care nu, au, uh, nu vor fi ratificat acest acord până la 1 ianuarie 2014 să nu mai beneficieze pe urma acestor preferințe comerciale. Acesta este principalul obiectiv uh, al modificării anexei 1 la regulamentul CE numărul 1528 pe 2007. Raportorul este domnul David Martin, dar uh, dat fiind că nu este prezent, uh, ne-a anunțat că nu poate fi prezent astăzi, domnul Bert Langen Coordonatorul socialiștilor va lua cuvântul în numele său. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă transmit uh, scuze din partea domnului raportor, care nu se simte bine și nu poate veni la Bruxelles în această săptămână. În ceea ce privește acest raport, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, în 2007, poate vă amintiți unii dintre dumneavoastră, toată lumea era euf- euforică. 36 de țări uh, începuseră cooperarea cu Uniunea Europeană prin aceste acorduri de parteneriat economic și li se ofera acestor 36 de țări uh, acces la piața economică, dar uh, istoria face niște cotituri ciudate și iată acest lucru nu s-a întâmplat din diverse motive. Unele dintre aceste 36 de țări nu mai erau în măsură să uh, să accepte acest acord de parteneriat economic. Singurul singurul uh, ape care merge cum trebuie este Cariform cu zona uh, Caraibelor și uh, în afară de acest acord, se propune ca cei care nu au ratificat acordurile de uh, parteneriat economic să fie excluși din sistemul de preferințe generalizate. Aici există și un aspect politic. În 2007, înainte de ratificarea tratatului de la Lisabona, Parlamentul nu era implicat în luarea deciziilor. Iată acum lucrurile s-au schimbat, ceea ce înseamnă că Trebuie să analizăm această chestiune atât politică și te- cât și tehnică și să luăm o decizie. Trebuie să fim foarte atenți și să vedem dacă ar fi binevenit ca țările care nu vor fi ratificat uh, acordurile parteneriat economic până în 2014 să fie excluse, fiindcă, bineînțeles, uh, dacă 18 țări vor fi excluse din acest sistem, atunci nu vor beneficia de pe urma regulilor um, de acces pe piață și din aceste 18 țări, 9 uh, se numără printre țările cele mai puțin dezvoltate, unde veniturile sunt foarte mici. Și dacă analizăm, ne aplicăm asupra situației actuale, uh, și legăturile cu sistemul de uh, preferințe generalizate, ne dăm seama că, pe de o parte, uh, discutăm despre extinderea acestui sistem și reformarea acestuia și, pe de altă parte, dorim să, iată, să excludem niște țări aici, să facem o reducere. Lucrurile se bat cap în cap. Cred că trebuie să dăm dovadă de consecvență. S-ar putea ca uh, țări ca Namibia, iată, ar avea foarte mult de suferit dacă cele două sisteme nu ar fi coordonate cum trebuie. Trebuie să ne asigurăm că regulamentele privire la accesul pe piață respectă uh, regulile OMC și să vedem uh, la ce soluție putem ajunge pentru a ne asigura că parteneriatul cu țările ACP nu va avea de suferit. Există câteva întrebări care nu și-au găsit, găsit răspunsul, iar David, David Martin le-a expus foarte bine. În primul rând, este vorba despre găsirea unei soluții până la finalizarea monitorizării acordului privind sistemul de preferințe generalizate, iar apoi cele 18 țări care, vor, care ar putea să fie excluse trebuie să beneficieze de uh, un proces de consultări extins iar în al treilea rând, oare e bine să exercităm presiune politică pentru a le face pe țări să renunțe la APE în loc să ne implicăm în negocieri și consultări pentru a ajunge la un acord. Iată, acestea sunt întrebări care necesită răspunsuri, fiindcă în afară de complexitatea tehnică a acestui subiect, cu țările ACP și cele nouă țări eh, cele mai puțin dezvoltate, este vorba de un subiect cu foarte mare încărcătură politică. Într-adevăr, spune domnul președinte, trecem acum la raportorii din umbră, domnul Jadot. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur celor spuse de raportor și de purtătorul de cuvânt. Într-adevăr, dosarul acesta este extrem de politic. Prin urmare, în cadrul acestei negocieri, putem înțelege că una dintre părți, în cazul de față Europa, poate, la un anumit moment, să se dovedească nerăbdătoare și să dorească să fie transpusă și în realitate această negociere finalizată. Însă, între această nerăbdare, care poate fi și întemeiată în anumite cazuri, și această uh, atitudine sistematică, există un pas pe care noi n-am vrea ca Europa să-l facă. În uh, istoria acestor acorduri de parteneriat economic, există niște antecedente destul de grele. Ne amintim de ce la momentul respectiv comisarul Lamy a dus la o reformă a acordurilor Cotonou. Era vorba de a permite la momentul respectiv încheierea de acorduri cu OMC și intrarea tuturor țărilor ACP în cadrul OMC. Deja multe state, printre care cele din Uniunea Europeană, criticau faptul că această transformare a preferențelor în domeniul APE era o, o activitate făcută pentru OMC, dar nu compatibilă cu perspectivele de dezvoltare ale țărilor ACP. Au avut loc acum negocieri și Comisia propune sancționarea țărilor ACP din lipsă de termen mai bun, care fie nu au aplicat un acord ratificat sau un acord încheiat, fie nu l-au ratificat după ce a fost încheiat. Haiti este pe această listă. A fost menționată Namibia și alte state. Sincer, ne putem gândi astăzi să sancționăm o țară cum este Haiti? Ultimul Uh, lucru de care a suferit în ultimul timp Haiti este holera. Au fost niște daune foarte mari și putem merge să spunem astăzi celor din Haiti aveți probleme fiindcă nu vreți să puneți în aplicare un acord de liber schimb? Sincer, nu, am fi serios deloc să facem asta. În parteneriatul UEACP există articolul 37.6 în care se spune foarte clar că acest tip de procedură trebuie să fie justificat în funcție de fiecare az. Singurul lucru pe care îl susținem noi astăzi este să revină Comisia cu aplicarea acordului ue aplicarea 376 și, prin urmare, să facă o evaluare pe fiecare caz și să ne explice pentru fiecare țară ce justifică o astfel de sancțiune propusă. Mulțumim! Domnul Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alături criticilor făcute de raportor și de ceilalți colegi care s-au pronunțat pe acest subiect. Da, într-adevăr, este o chestiune politică aceasta și nu putem vorbi despre o coerență politică în alte comisii dacă în comisia noastră începem cu scutiri, cu excepții în ceea ce privește relațiile dintre UE și țările ACP. Și asta nu pe, um, în termeni de egalitate reciprocă. Din câte mi-amintesc, din 2007, țările ACP deja negociază cu Comisia lucru care a dus la găsirea unor soluții, dar nu încă la încheierea negocierilor. Și aș vrea să invit Comisia ca în punctul lor de vedere să, nego- să înțeleagă că negocierea cu țările ACP uh, nu este partea negocierilor propriu-zise, ci este deja un rezultat final oarecum. În al doilea rând, Este important ce a spus Ianic. Să, trebuie să ne gândim la țările despre care vorbim. Acestea depind direct și de ocazia acestei țări de a colabora cu Uniunea Europeană. Dacă Comisia, de exemplu, spună țărilor, iată propunerea, și acestea au putea ajunge la statutul SPG în domeniul produselor agricole și altor produse. dar ar pierde accesul la piața europeană. Deci nu e același lucru, chiar dacă Comisia consideră aplicarea statutului SPG ca un gest generos. generos. Ca să nu mă lungesc prea mult intervenția, cred că ar trebui ca Parlament să insistăm cu privire la continuarea negocierilor, cu privire la identificarea de soluții care să răspundă interesului acelor părți din negociere, și mă refer aici la Uniunea Europeană și la țările ACP, care doresc acest lucru și care să fie în conformitate cu concluziile și rezoluția referitoare la țările ACP din decembrie anul trecut. Și retragerea măsurilor propuse să nu fie privită ca un răspuns la nevoia de a avea relații reciproce cu țările ACP. Thank you. And now William Dartmouth. Mulțumesc și acum din partea FD William Dartmouth. Da, vreau să uh, încep prin a-l felicita pe domnul președinte pentru realegerea sa ca președinte. Asta o observație de ordin personal. De asemenea, vreau să spun că sperăm să aplice uh, sau ne-am, uh, ne-am, uh, ne-ar plăcea să avem aceeași calitate a ședințelor și pe viitor. În ceea ce privește această listă de țări, reprezint uh, Regatul Unit și EFD și observ că pe această listă sunt enumerate 11 state din Commonwealth, adică 11 state care făceau parte din British Commonwealth of Nations. Am uh, verificat statutul Fiji, um, trebuie să verificăm, adică și s-ar putea să fie chiar 12. Domnule președinte, având în vedere moștenirea dumneavoastră națională, aici pe listă este și Mozambicul, care are o moștenire portugheză semnificativă. Prin urmare, Yannick Jadot a descris aceste propuneri ca fiind niște sancțiuni propriu-zise. Și nu văd niciun motiv să mă opun acestei caracterizări. Vreau să spun că în această fază, oarecum incipientă, perspectiva ca 11 state din Commonwealth să-și piardă accesul la piața europeană este, în grupul nostru, o chestiune foarte relevantă și, de asemenea, una care ne preocupă și o considerăm a fi foarte problematică. Mai vrea cineva să intervină? Se pare că dreapta și stânga, iată, o poziție comună împotriva comisiei. Comisia, vreți să vă pronunțați în acest sens? Domnul Renkov, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și distinșilor deputați care au intervenit în această dezbatere. În mod clar au analizat propunerea noastră și vreau să încerc să răspund la câteva dintre întrebări, să liniștesc unele dintre temeri și să um, vă menționez care este situația de ansamblu acestei uh, situații. Pe scurt, negocierile APN au început cu 2007, um, în 2007, ci în 2002 în 2007 s-a ajuns la anumite rezultate interimare și am uh, creat pentru ca aceste rezultate interimare să poată să fie transformate într-un temei juridic concret pentru ceea ce ofeream, deci am creat acest regulament ca o punte între aranjamentele Cotonou, care nu mai există, și uh, APE. În timp ce se situau în această uh, conjunctură, țările au avut acces liber la piața noastră. Am discutat despre asta cu lobby-ul pentru orez, zahăr și așa mai departe, toți cei care ar fi preferat să se păstreze niște uh, bariere tarifare, dar ne-am gândit ca din 1 ianuarie 2008 să existe acces liber. Pe ce bază? Dați-mi voie să mă limitez aici la aspectul juridic pe baza regulamentului care urmărea să ofere o punte temporară până la finalizarea uh, instrumentelor juridice, aceste EPA. Prin urmare, nu vorbim doar despre reguli OMC, vorbim despre certitudine juridică genul de certitudine de care au nevoie investitorii și comercianții pentru a contribui la dezvoltare prin activitatea lor. Iată, patru ani mai târziu, un mare număr dintre aceste țări au respectat și au continuat acordurile pe care le-au negociat cu noi în 2007, însă 18 dintre acestea nu au făcut ce trebuie făcut în acest sens și regulamentul este foarte clar în acest sens. Nu putem aplica această facilitate în mod permanent. Prin urmare, pe lângă a spune că nu există incompatibilitate cu OMC, și aici repet doar ce ați spus dumneavoastră, e destul de logic, aș spune eu, să spunem că dacă vom continua să oferim acces liber celor care n-au făcut nimic în schimb, dar și celor care au făcut, e destul de lipsit de logică fiindcă și în afara țărilor ACP sunt țări sărace care n-au făcut nimic, dar nici nu au acces liber. Prin urmare, dacă vreți să aveți o atitudine politică, să avem o discuție politică și sunt de acord, trebuie să avem în vedere și această chestiune de echitate față de celelalte state. După părerea noastră, această propunere trebuia de mult uh, făcută, dar am uh, luat o decizie concret anul trecut să nu ducem lucrurile mai departe, tocmai pentru a acorda suficient timp acestor negocieri care sunt în faza de derulare. Și cred că nu avem timp să intrăm în detalii acum, dar cu siguranță ați aflat de la Digi3 că acest lucru a și dat rezultate într-o anumită măsură. Pe lângă acordul cu Caraibe avem acordul Pacific care este încheiat cu Papua Noua Guinee și am văzut țările din Oceanul Indian de asemenea um, îndreptându-se către o ratificare și lucrurile au evoluat și cu privire la toate negocierile EPA cu Africa, țările din Africa. De aceea, credem, domnule președinte, că da, există perspective clare de finalizare în momentul de față propunem ca acest amendament, am propus ca acest amendament să intre în vigoare nu mâine, nu când va fi adoptat, dar în 1 ianuarie 2014, până la momentul respectiv, vor fi trecut deja 12 ani de negocieri și majoritatea, dacă nu toate, aspectele vor fi fost abordate de cel puțin 10 ori. Prin urmare, Chestiunea este, da, politică. Există dezacorduri, suntem de acord că există sau că ar putea să nu existe acord politic cu această mișcare. Când a fost prezentată propunerea, cineva a spus, da, Africa nu își dorește aceste acorduri. Dar noi nu. Asta știm. Dacă este adevărat că există țări africane ce hotărăsc să iasă din EPA, aceasta este dreptul lor suveran. Și sigur, există consecințe ca ori de câte ori e o hotărâre importantă în viață. Ce putem spune este că cu această reformă, cu această propunere, Comisia prezintă clar care este situația, clar le spunem, vă invităm țările ACP să faceți o alegere, dar iată care sunt consecințele posibilelor alegeri și aici o să și închei, aceste consecințe nu sunt nicio preferință pentru cele 18. Pot continua să aibă preferințe aceste țări, fie alegând opt-in și uh, intrând în EPA și astfel uh, vor avea un temei juridic concret pentru acces liber de care se bucură în prezent sau uh, aleg diferite aranjamente preferențiale care în prezență pot obține în cadrul sistemului generalizat de preferințe. Cazul țărilor cel mai puțin dezvoltate este cel mai clar, mai concret. Asupra lor această propunere nu va avea niciun impact, pentru că aceste țări au pe baza SPG-ului actual și a propunerii de reformă și pe baza oricărui document pe care îl puteți găsi, deci au garantat acces liber la piața UE. Deci nu vor suferi ca urmare acestei propuneri. Trebuie să fie pe listă. Criteriul spune criteriul prin care li se oferă accesul nu trebuie să fie EPA dacă nu doresc, ci Everything But Arms. Dar este clar că aceste țări vor continua să aibă acces liber la piața europeană. Facem eforturi pentru a crea condițiile necesare pentru aceste țări pentru ratificarea EPA sau pentru a putea spune clar că nu doresc acest lucru. Domnule președinte, nu e o coincidență că pentru partenerii noștri asiatici avem un, parten- un seminar detaliat în care putem intra în detalii în acest sens domnul președinte. Am o întrebare. Am explicat foarte clar care sunt justificările și logica inițiativei comisiei noastre. Sunt de acord cu această logică, este perfect pertinentă, după părerea mea, dar cazul Haiti, cazul excepțional care a fost menționat de colegul nostru, credeți că se poate aplica un, un tratament excepțional aici? Domnul Lenghe vrea de asemenea să intervină cu o întrebare. Vă rog, scurt. Da, domnule președinte, am și eu o întrebare. Ați spus că țările cel mai puțin dezvoltate intră în SPG, dar SPG a suferit o reformă. Există două țări pe care nu le-ați inclus însă, Botswana și Namibia în propunerea SPG, în propunerea dumneavoastră. Mulțumesc. Haideți să revenim puțin la Haiti. După cum am spus, sigur, obiectiv vorbind și politic vorbind, toată lumea vrea să aibă un parteneriat solid cu această țară. Propunerea noastră este EPA. Accesul liber nu este pus sub semnul întrebării aici. Întrebarea dumneavoastră este una juridică, aș zice eu, și uh, juriștii noștri nu au identificat o justificare juridică obiectivă pentru a lăsa Haitul în afara listei. Concluziile sau rezultatele politice nu ar fi trebuit să fie cele de care ne temem, fiindcă această măsură nu este o pedeapsă, nu este o sancțiune. Este implementarea unui instrument pe care împreună l-am creat. Și la un anumit moment, moment pe care îl întindem, iată, până la limită, nu mai putem să rămânem în această poziție. Există acorduri uh, care trebuie respectate și dacă nu, nu le putem oferi acord liber pe care îl refuzăm altor țări la fel de sărace situația aceasta e o ficțiune juridică oarecum și asta are o durată limitată în timp și juriștii dumneavoastră cu siguranță au punctul lor de vedere. Bun. Întrebarea referitoare la țările Botswana și Namibia din uh, uh, plafonul de mijloc al veniturilor. Uh, Uh, da, există o propunere de reformă SPG și o logică ce stă la bază pe care o cunoașteți și sperăm că aceste țări nu vor alege să se bazeze pe plasa de siguranță SPG, fiindcă poate ea nu există pentru ei. Speranțele noastre sunt și facem eforturi să includem aceste țări într-un acord de parteneriat economic care le va garanta automat accesul liber la Europa. Domnule Schulz, vreți să puneți de asemenea o întrebare pentru comisie? Vă rog foarte scurt. Și domnul Shadow, Ianic Shadow, vă rog scurt. Încă o dată, o scurtă întrebare cu privire la ultimul exemplu menționat de dumneavoastră. Chiar dacă aș menționat aceste două țări, țări cu resurse medii, au anumite produse cheie pentru economiile lor care nu sunt acoperite de mecanismul SPG. Și atunci ce înseamnă asta până la urmă pentru ei? Sigur că aceste țări vor să intre în EPA, să încheie un EPA, fiindcă este mai mult decât un SPG. Deci de ce nu negociem în acest sens? În ce sens? Care este intenția? Care este intenția politică? Și ca să îmi închei intervenția, da, este o întrebare politică și mai ales pentru Haiti. Și uh, domnul raportor, o ultimă întrebare. În același sens ne-ați explicat foarte amabil că, unu, țările cu venit mediu în orice caz vor semna un EPA, și atunci nu înțelegem care este obiectivul uh, și ne spuneți că nu vor fi sancționate fiindcă vor semna. După care ne explicați că pentru uh, PMA nu vor pierde nimic. Nu știu cum negociați cu țările cel mai puțin dezvoltate dacă le spuneți că acest acord de parteneriat economic pe care îl propunem nu are niciun interes pentru voi, fiindcă dacă nu-l semnați, nu o să pierdeți nimic. Le spuneți asta? Mulțumesc! Am mers prea departe, spune domnul președinte. Am permis aceste întrebări, fiindcă e important să înțelegem logica comisiei. Da, și vă mulțumesc pentru ele. Pe de o parte, cred că uh, raționamentul politic este corect, dar nu putem continua să dăm acces uh, țărilor care nu pun în aplicare măsurile pe care au spus că le vor pune lăsând la o parte pe cele care um, au aplicat măsurile corecte. Unele țări au trecut prin procesul dificil de a ajunge la un consens pentru a adera la EPA și primesc, printre altele, acces gratuit în schimb. Însă, celelalte țări uh, tot uh, se răzgândesc dacă să semneze sau nu EPA, dacă să-l aplice sau nu și după 2014 ele vor continua să aibă, da, ca ele să continue să aibă același acces după 2014 nu ni s-a părut să fie corect. Apoi, vis-a-vis -vis de întrebarea noastră, ceea ce am încercat eu să spun foarte clar este că Țările cel mai puțin dezvoltate au nevoie de EPA mai mult decât orice alte țări. Au nevoie de integrare uh, regională, de stabilitate, de investiții, de accesul la piața europeană. Acesta este aspectul acoperit de propunerea curentă, care nu va fi afectat de această propunere pentru țările cele mai puțin dezvoltate, pentru că ele au programul Everything But Arms. Eu cred că de acesta au nevoie cel mai mult și de aceea vom continua să lucrăm cu Haiti în continuare pentru a putea să semneze EPA dar să nu uităm că e alegerea lor și nu a noastră. Președintele, înainte să dau cuvântul uh, raportorului, o să-i dau uh, mai întâi cuvântul doamnei Muscardini, care a solicitat să intervină. Vă rog. Grazie, președinte. Eu volevo solo... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să informez Comisia că, în mod evident, regulile trebuie să fie observate de toată lumea, dar în același timp e clar că regulile trebuie să fie adaptate în timp pentru că aceste reguli trebuie să răspundă realităților efective și nu dorințelor sau trecutului social al statelor respective. Și că există și cazuri în care trebuie aplicate niște reguli extraordinare, fiindcă nu un cutremur sau holera nu apar în mod repetat sau nu întotdeauna va avea loc o răscoală, o revoluție, un act terorist sau o catastrofă naturală. Și dacă la comisie nu se poate Uh, nu se pot concepe excepții extraordinare, înseamnă că nu vă puteți face datoria. Veniți aici cu o propunere de derogare pentru Pakistan, apoi uh, ne vorbiți despre India, aici nu ajungem la nimic și după aceea veniți și ne spuneți, dar nu putem aplica derogări. Și nu e vorba de derogări ad hoc pentru o singură țară, ci ad hoc pentru situații care se întâmplă în viață și care trebuie avute în vedere de cei care gestionează Europa. Și o ultimă observație pentru comisie. Eu cred că ar trebui să facem un studiu pentru ca toate aceste sigle și aceste moduri de încheiere acorduri cu aceste țări să vedem dacă nu duc cumva la o uh, povară birocratică prea mare care se autoalimentează și care nu dă nimic concret populației sau prea puțin. Și uh, în acest sens, dacă am avea un studiu aprofundat, eu cred că am obține niște rezultate concludente. Uh, Mulțumesc frumos. Dau cuvântul Kolleginnen Domnului Lange. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Vreau să spun clar că va trebui să găsim o soluție care să nu afecteze relațiile pe care le avem cu partenerii noștri. O soluție care să, poată, să se poată aplica viitoarelor negocieri și uh, relații cu țările ACP și care să fie rezonabilă totodată să nu fie vorba doar despre controlul celor care dețin puterea. Ideea fundamentală este SPG. Odată ce avem sistemul SPG, atunci vom putea lua o decizie și sunt sigur că David Martin se va bucura uh, să asculte recomandările suplimentare la raportul său. Mulțumesc frumos! 26 martie este termenul pentru uh, analiza proiectului de raport. Și trecem acum mai departe la punctul 12, un aviz uh, pentru ITRE privind uh, proiectul de inițiativă vis-a-vis -vis de comunicarea Comisiei privind politica energetică externă vom examina proiectul de aviz. Raportor este domnul Ian Zaradil din partea uh, grupului ECR și îi dau cuvântul. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Este o chestiune foarte complexă și vreau să fiu cât mai uh, exact cu putință, astfel încât voi vorbi în limba cehă. Vă rog așadar să vă pregătiți căștile.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 Comisia a propus un document numit Politica Europeană Energetică în um, angajarea cu parteneri din afara frontierelor noastre și ni s-a solicitat să adăugăm o perspectivă uh, din uh, punctul de vedere al comerțului internațional la acest document, Comisia noastră fiind solicitată să intervină cu comentarii în acest sens. Trebuie să ținem seama de faptul că până și așa numiți eurosceptici din uh, Parlamentul nostru, așa cum sunt și eu, convin că este foarte important pentru noi să avem o politică energetică um, unică în calitate de Uniune Europeană. Poate că este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem realiza împreună în Europa. Și o asemenea politică uh, energetică unică are un aspect comercial clar pe care trebuie să-l putem scoate în evidență. În avizul meu am încercat să subliniez câteva puncte importante în acest sens. Sigur că este un document deschis, în curs de elaborare și voi asculta cu plăcere orice uh, amendamente ați sugera. În primul rând, să nu uităm faptul că politica energetică în sine și dimensiunea comercială a acestei politici trebuie să se complete, completeze, să existe o sinergie între ele. Și acesta este lucru pe care am să-l sugerez în cel de-al doilea aliniat al textului. Apoi știm cu toții că mixul energetic este stabilit de guvernele naționale ale statelor membre. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru are libertatea de a hotărâ mixul energetic pe care dorește să îl folosească după cum crede de cuvință. Așadar, este important să știm ce decizii au statele membre. Și de aceea, la aliniatul 3, am sugerat să stabilim un mecanism de schimb de informații între statele membre și partenerii lor energetici pentru a ne asigura că știm cine, ce exportă și de unde. Apoi, mai este un aspect important care se uh, referă la industria extractivă. Trebuie să ne asigurăm că toate procedurile acestei industrii sunt transparente și că respectă normele Organizației Mondiale a Comerțului. Evident că Aici uh, mă refer mai ales la comercializarea de combustibil fosil, țiței și gaz, cum, spun, uh, cum se spune în aliniatul 4, dar pentru că energia și sursele sale sunt bunuri comerciale, dimensiunea comercială trebuie să meargă dincolo de combustibilii fosil, trebuie să se refere și la noile surse de energie și la noile te- uh, tehnologii folosite pentru generarea de energie, biocombustibil de pildă, energii regenerabile, energie nucleară, adică exact ceea ce uh, spun eu la punctele 5 și 6. Aici mă îndepărtez de uh, combustibilii fosili și fac referire la alte surse de energie și, în sfârșit, sugestia numărul 7 ține mai degrabă de relațiile externe ale Uniunii Europene, anume țări în curs de dezvoltare, și eforturile noastre de a contribui la crearea propriilor mixuri energetice pentru aceste țări. Cum putem folosi acordurile și instrumentele comerciale pentru a realiza aceste obiective? Acestea au fost aspectele cele mai importante pe care am considerat că ar trebui să le subliniem și ar trebui să solicităm Comisiei ITRE să le includă în moțiunea sa de rezoluție. Dar cred că în zilele acestea toată lumea știe câte ceva despre energie, deci presupun că uh, dezbaterea de aici va fi una animată care va aduce o serie suplimentară de uh, recomandări, sugestii sau amendamente pe care le voi asculta cu plăcere. Cam aceasta a fost introducerea mea. Am vrut să mă asigur că atât sugestiile cât și prezentarea mea au fost cât se poate de succinte. Mulțumesc frumos! președintele. Într-adevăr, este important acest lucru pentru că titlul comunicării Comisiei este, și citez, angajarea în relații cu parteneri din afara frontierelor noastre în cadrul cooperării în materie de politică energetică, o abordare strategică a unei aprizionări energetice sigure, sustenabile și competitive. Deci există o legătură cu um, comerț, investiții și relații străine care reprezintă, desigur, nucleul competențelor noastre. Deschid dezbaterea cu domnul Ionic Jadot din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport important care face legătura, într-adevăr, cu alte rapoarte în uh, curs de elaborare. Colegul nostru menționa problemele de schimburi și informări uh, uh, în cadrul acordurilor interguvernamentale, în cazul energiei cu țările terțe. După cum a spus raportorul, este important să ne asigurăm că există o coerență europeană în materie de politică energetică externă. Vom depune, eh, evident, o serie de amendamente cu privire la mai multe puncte. Trebuie să ne asigurăm că, dincolo de coerența cu politica energetică, există și o coerență cu politica climatică. Uh, astăzi nu putem disocia energia de climă pentru că am intra într-o problemă de coerență globală. În al doilea rând, avem astăzi, dacă nu spun uh, prostii, uh, cred că suntem peste, uh, cred că importăm peste un miliard de euro de combustibil fosil um, și vreo 80 de uh, miliarde de gaz. Fluxul de cheltuieli al fiecărui, uh, fiecarei gospodării europene pe care îl uh, aducem din afara Uniunii Europene. Și cred că ce lipsește din avizul se referă la problema, lipsește din aviz este problema um, economiei de energie. Sigur, politica energetică ține foarte mult de statele membre, cu excepția aspectului care se referă la obiectivul energiilor regenerabile și cu excepția măsurilor care pot fi luate pentru economie și eficiență energetică. Prin urmare, vom face propuneri de amendament în acest sens, pentru că modul cel mai bun de a ne garanta securitatea energetică este să consumăm de la bun început mai puțină energie. Dacă analizați principala zonă de import, fie că vorbim de energie fosilă, fie că vorbim de petrol sau de gaz uh, specific, e vorba de Marea Caspică. Orice am face, oricum, pentru anii și deceniile următoare, vor fi zone cu instabilitate politică și zone de risc pentru stabilitatea energetică europeană astfel încât cel mai bine ar fi să începem să economisim energia. Notez cu plăcere faptul că s-a reluat eliminarea subvențiilor pentru energii fosile. Uh, fac uh, referire la ultimul raport al Agenției uh, Internaționale pentru Energie, deci nu putem să spunem că e vorba de ecologie, dar această energie spune că trebuie să eliminăm subvențiile, pentru că acest lucru este o pârghie atât pentru dezvoltarea economiei ecologice, cât și pentru um, oprirea încălzirii climatice, care rămâne o problemă la nivel european. Prin urmare, colaborăm cu, uh, vom colabora la acest raport cu foarte mare interes și cu multe um, amendamente de asemenea. Președintele, mulțumesc, uh, Bert Lange, din partea SND. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Eu am câteva probleme cu acest text pentru că există mai multe comunicări, avem raportul domnului Zadaril uh, care tratează chestiuni similare. Și cred că trebuie să fim foarte atenți ca Parlamentul să aibă o poziție consecventă. Deci trebuie să verificăm avizul pentru a ne asigura că el este um, consecvent cu alte uh, opinii pe care le-am exprimat vis-a-vis -vis de politica energetică. Trebuie să uh, stabilim foarte clar cu partenerii noștri comerciali care este poziția noastră vis-a-vis -vis de politica energetică până în 2015, 2050. Mă scuzați și foaia de parcurs pentru 2015 ar trebui să spună foarte clar care sunt obiectivele noastre politice și care este raționamentul nostru în ceea ce privește uh, sursele de energie din afara Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă, totodată, că dacă vrem să folosim uh, surse energetice uh, regenerabile sau să îmbunătățim eficiența energetică, atunci trebuie să îmbunătățim și să dezvoltăm tehnologia, ceea ce înseamnă creșterea oportunităților de ocupare a forței de muncă în Europa și posibilități de export din Europa în afară. Trebuie așadar să clarificăm faptul că alegerile noastre energetice vor permite cooperare și în afara Uniunii Europene. Acestea sunt cele două aspecte care trebuie să reiasă foarte clar din text. În al treilea rând, cred că este evident faptul că Vis-a-vis de energie, există aspecte comerciale care trebuie adăugate, cum ar fi protecția investițiilor, a comerțului și așa mai departe. Avizul trebuie să stipuleze foarte clar că vrem să ne apărăm dreptul de replică la Parlament dată fiind um, activitatea interguvernamentală crescută. Mulțumesc frumos, domnul Herman Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la câteva aspecte din uh, cele prezentate de colegul nostru. Sunt de acord cu abordarea generală. Trebuie să stabilim mai clar uh, care este politica noastră comercială uh, în relațiile cu alte țări, când vine vorba de uh, securitate energetică și de resursele energetice pentru toți cei care trăiesc în Uniunea Europeană. Dar apoi apare peri- un pericol și cred că la punctul 6 abordarea este una foarte corectă. Într-adevăr, trebuie să avem cercetare și dezvoltare și tehnologii regenerabile pentru um, furnizarea de energie. Dar ar trebui să fim mai specifici și mă întreb dacă noi, în Comisia INTA, nu ar trebui să vedem care a fost poziția noastră anterioară vis-a-vis -vis de materiile prime și asigurarea acestor materii prime. și acest lucru trebuie reflectat foarte clar și în acest uh, text. Prin urmare, cred că ar trebui să analizăm cu mai mare atenție punctele fie, uh, separat și să ne asigurăm că poziția noastră este reflectată clar de ele. La Strasburg am vorbit despre problema uh, politicii climatice vis-a-vis -vis de politica uh, externă privind energia Uniunii Europene. Și trebuie să ne asigurăm că politica climatică este inclusă în politica energetică externă. Din nou, cred că ar trebui să vedem și acel aviz. Mulțumesc foarte mult. Haideți să dăm acum cuvântul Comisiei. Paul Abramarchis, aveți cuvântul. Sper că nu v-am stâlcit numele. Nu deloc, mulțumesc. E o plăcere să mă aflu aici. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, mulțumesc comisiei noastre pentru părerile exprimate care oglindesc sprijinul acordat uh, Parlamentul, de Parlamentul European uh, activităților privind uh, acțiunile externe și energetice. Salutăm acest raport și așteptăm cu nerăbdare avizul uh, final uh, la ITRE. Ne bucură faptul că um, acest document oglindește comunicările Comisiei din septembrie în domenii foarte importante pe care o să le subliniez cum ar fi uh, importanța care se dă atingerii obiectivelor uh, de durabilitate, siguranță a aprovizionării și competitivitate, precum și în ceea ce privește protecția piețelor interne. Alte elemente importante din acest document, nevoia de îmbunătățirea coordonării în ceea ce privește activitățile externe energetice la nivel european și nevoia de mai multă coordonare, mai ales în ceea ce privește acordurile energetice bilaterale încheiate de statele membre cu țări terțe. Se ia notă de mecanismul de transparență care se bucură de sprijin propus de comisie. Um, acest lucru este foarte important dacă Uniunea Europeană dorește să aibă uh, mai multă coerență în uh, relațiile sale cu țări terțe. Salutăm în egală măsură și referirile făcute la sinergii între politicile comerciale și energetice, iar aici aș dori să vă vorbesc despre uh, protecția tranzitului și comerțului și protecția investițiilor, importanța acestora și, între paranteze, și uh, importanța uh, tratatului privind cartea energetică. Este foarte important să garantez accesul la piață la nivel energetic. Dați-mi de voie să fac câteva lămuriri în ceea ce privește în ceea ce privește TEC, ceea ce privește tratatul constituțional, vreau să vă spun că noi suntem foarte implicați la nivel uh, reglementativ, uh, Uh, în ceea ce privește relația noastră cu SUA și uh, cu privire la vehicule electrice. După cum știți, am uh, renoit acordul Energy Star, dar nu se discută aici despre chestiuni legate de energia nucleară. Mai avem o altă platformă de cooperare cu SUA, este vorba de Consiliul Energetic SUA-UE, unde se discută toate aspectele, aceste aspecte legate de reglementare, cercetare și dezvoltare și cooperare în acest domeniu. Deci, chestiunea nucleară uh, nu se, re, nu se regăsește la TEC, acordul nostru cu SUA. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Revenim uh, acum la domnul raportor pentru observații finale. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Noi suntem Comisia pentru Comerț Internațional, deci nouă ne revine obligația să punem accentul pe dimensiunea comercială a acestui uh, subiect complex, care este foarte importantă. Mai sunt și alte comisii care se ocupă de acest aspect MVI3 uh, și care vor pune accentul pe alte uh, Uh, zone uh, cercetare și dezvoltare în ceea ce privește mediul înconjurător, uh, cercetare și dezvoltare în mediul înconjurător și așa mai departe. Deci, vă rog, haideți să nu pierdem prea mult, să nu atenuăm prea mult solicitările noastre de a include unele aspecte în acest aviz, fiindcă altfel poziția noastră va fi mult slăbită, ar trebui să avem un cel foarte clar, o acțiune foarte bine țintită și, încă o dată, ar trebui să punem accentul pe dimensiunea comercială a acestui, a uh, acestei chestiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, ia să vedem termenele limite pentru depunerea amendamentelor 1, ian... 1 februarie, mă scuzați, la prânz. Trecem mai departe la punctul 13 de pe ordinea de zi, tot un aviz, unde comisia competentă pe fond este ENVI. Este vorba de un raport din proprie inițiativă de, de la comisia I3. ENVI se corectează domnul președinte, privind inițiativa comisiei o Europa eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Din păcate, uh, domnul raportor nu este prezent. Dorește cineva să ia cuvântul numele său? Domnul Cutaș. Cutaș, SND. Mulțumesc. Uh, you are not rapporteur, but yeah, you are a shadow. So let's start I am a shadow, yes. Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Iată că după ce am discutat de siguranță energetică în raportul anterior, uh, atingem și problema eficienței utilizării resurselor. De altfel, domnul Ianic Jadot a deschis subiectul uh, în raportul anterior. Uh, îmi pare rău că raportorul nu este astăzi aici, că aș fi vrut să văd care sunt ideile pe care le gândește. Uh, practic, raportul uh, vine să contribuie inițiativei cu același nume lansată de Comisia Europeană în cadrul strategiei Europa 2020 și de aceea vorbim de eficiență. Vorbim de eficiența în folosirea resurselor ca o necesitate în contextul în care, uh, așa cum se știe, presiunea asupra resurselor globale limitate este din ce în ce mai mare, iar uh, ritmul uh, schimbărilor climatice crește. Uh, comerțul durabil și echitabil, pentru că suntem la Comisia INTA, cred că trebuie să se afle în centrul politicilor comerciale ale Uniunii Europene, în primul rând prin includerea unor clauze privind mediul în toate acordurile comerciale. Acestea, practic, trebuie să urmărească reducerea emisiilor de carbon și transferul către tehnologia verde. Totodată, cred că Uniunea Europeană trebuie să urmărească includerea standardelor de mediu și în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, pentru că în prezent observăm o listă de consecvență între angajamentele luate în fața OMC și cele agreate în cadrul protocolului de la Kyoto sau în cadrul numeroaselor acorduri multilaterale de mediu. Iar acest lucru cred eu că trebuie remediat. Aștept uh, cu interes, așa cum am zis, propunerea de opinie și voi colabora cu colegii pe această temă. Vă mulțumesc! Yannick Jadot, de Greens. Merci. Yannick Jadot, de la Vers. Mulțumesc. Daniel uh, va face un uh, va face un raport uh, complet uh, despre ce se spune în această reuniune. Este vorba de un subiect care are legătură cu cel de dinaintea sa și trebuie să ne amintim aici că Europa are rata de import a resurselor cea mai ridicată din lume și la ora actuală economia noastră este foarte dependentă de importul de resurse iar miza este foarte mare în multe sectoare industriale, dat fiind că resursele, materiile prime, reprezintă 50% din costurile de producție. Adesea, costurile legate de forța de muncă este de 20% și când ascultăm dezbatere economice cu privire la competitivitate, ni se, ni se spune întotdeauna că obiectivul la ora actuală este reducerea costurilor legate de forța de muncă chiar dacă potențialul este mult mai mare în ceea ce privește reducerea costurilor aferente resurselor. Și acest aspect ar reprezenta o pârghie de inovație, o modalitate de a lupta împotriva externalizării producției și de a spori competitivitatea europeană în cele din urmă. Bun, acestea fiind spuse, trebuie să fim foarte atenți ca această, ca această economie eficientă uh, din punct de vedere a resurselor să nu dăuneze relațiilor noastre externe. Dacă ne gândim la un acord recent între Germania și Mongolia, ne dăm seama că acest acord este un acord de acaparare a resurselor, unde se încheie acorduri cu țări terțe, adesea țări în curs de dezvoltare, dar țări bogate în resurse, doar pentru a pune mâna pe resursele lor și uh, nu ne întrebăm până la urmă ceea ce, ce ar fi benefic competitivității economiei noastre. Și câteva aspecte care uh, interesează Comisia aici. Trebuie să ne asigurăm că în acest raport se face legătura bine cu inițiative și regulamente, cum ar fi FLECT sau transparența sau inițiative privind transparența în ceea ce privește industriile extractive. Cred că la ora actuală acest lucru ar fi uh, foarte binevenit, în afară de a sprijini aceste inițiative. Uh, cred că uh, Comisia ar putea să uh, dea să facă propuneri cum ar fi uh, legea Dodd-Frank în SUA, care dorește să se asigure că societățile Uh, companiile de import din domeniul industriei extractive să dea dovadă de transparență în ceea ce privește veniturile și metodele de extracție, bineînțeles, acest lucru ar putea să aducă probleme la import. Trebuie să se țină cont, bineînțeles, la nivel extern, tot ce ține de norme sociale, standarde sociale, standarde de mediu, uh, numărul companiilor europene implicate în uh, extracția, în uh, extracția resurselor uh, din țări terțe este foarte ridicat, deci trebuie să luăm măsuri și în acest domeniu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul raportor a sosit. Um, doriți să luați cuvântul? Vă dau cuvântul, bine ați venit. Mulțumesc, domn... Mulțumesc domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am informat președinția cu privire la această întârziere. E un aviz foarte util, care însă vine într-un moment relevant, având în vedere criza pe care o traversăm, utilizarea rațională, adecvată a resurselor se numără printre prioritățile strategiei Comisiei și în același timp și este o prioritate a deciziilor politice care vor trebui luate în acest sens de Parlamentul European. Avizul se axează în mare parte pe trei aspecte principale, durabilitate, și aici includem și competitivitatea care caracterizează în mod concret activitățile de utilizare adecvată a resurselor, impactul asupra mediului, o trecere semnificativă către piețele globale și există și o abordare a acordurilor bilaterale, acordurile comerciale bilaterale și din uh, punctul nostru de vedere trebuie să se facă, să se abordeze și acest subiect. Apoi, utilizarea eficientă a resurselor. Aceasta este un subiect strâns legat de activitățile care sunt uh, discutate și în comisia noastră și în alte comisii. Însă, în esență, această directivă se referă și la posibilitatea de a elimina barierele tarifare și de a susține în mod concret inițiative care uh, vor duce la un impact asupra mediului, un impact adecvat asupra mediului, la utilizarea adecvată a resurselor și la uh, conservarea patrimoniului nostru de mediu. Evident, trebuie să existe niște termene, limită niște date. Prezentarea proiectului de raport ar putea să fie prevăzută pentru data de 29 februarie, 8 martie, martie data pentru amendamente și 27 martie votul în INTA. Și sigur putem să intervenim cu comentarii, dar acestea au fost aspectele cheie pe care am vrut să vi le punctez. Mulțumesc! Thank you. I do confirm that. Uh, Mulțumesc. Vă uh, confirm faptul că mm, mi-ați spus că veți întârzia pentru că participați la reuniunea unei alte comisii. Ne bucurăm că ați putut să uh, veniți totuși la reuniunea noastră. Trecem acum la comisie. Domnul Werner Bosmans. Bună dimineața, stimați membrii ai Comisiei INTA. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați dat cuvântul. Inițiativa emblematică privind eficiența utilizării resurselor în cadrul strategiei 2020 reprezintă un obiectiv cheie în următorii ani și este foarte relevantă pentru foarte multe domenii de politici și se uh, și aici sunt responsabile mai multe comisii ale Parlamentului European, dintre care unele au discutat deja această inițiativă. Comunicarea emblematică din ianuarie anul trecut reprezintă prezentarea introductivă a Comisiei, declarația introductivă a Comisiei în care se subliniază importanța acestui domeniu. Anul trecut am avut deja unele rezultate, um, cele patru căi de parcurs, cărți albe în ceea ce privește economia uh, nepoluantă, cartea albă privind transportul, și apoi foaia de parcurs privind eficiența resurselor de care se ocupă domnul comisar Potocnic, iar colegul meu uh, s-ar putea să vă vorbească mai mult despre această cale de parcurs care se adaugă celorlalte documente ce se concentrează asupra uh, transportului energiei și schimbărilor climatice, abordând și chestiunea uh, gestionării deșeurilor, consumului de apă și alte aspecte legate de mediul înconjurător. Comisia recunoaște larga sfera de aplicare a acestui, acestei chestiuni și a încercat să se asigure că prioritățile se oglindesc cum trebuie în, în eforturile desfășurate de statele membre. Iată de ce în strategia 2020 avem semestrul european care se desfășoară anual în prima jumătate a, primul, a fiecărui an, după care este urmat de un semestru național în a doua jumătate a anului unde se duce mai departe aplicarea se dorește integrarea eficientizării resurselor în semestrul european cum trebuie și să existe un dialog cu statele membre în acest sens pentru a ne asigura că uh, Uh, aspecte legate de strategia de punere în aplicare sunt integrate aici, fiindcă este vorba de procesul în care șefii de stat și de guvern, dar și Parlamentul European sunt implicați, trebuie să existe o asumare a răspunderilor și uh, o compensare a diverselor interese implicate aici. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste aspecte se oglindesc la cel mai nivel înalt în momentul în care statele membre își asumă răspunderea și toate părțile implicate fac la fel. Uh, Aici este vorba și de părțile implicate, cum am spus, la nivel local și regional, fiindcă foarte multe uh, aspecte au releve, uh, rele, relevanță, mă scuzați, la acest nivel, la nivelul orașelor și municipalităților. Iată de ce este foarte important să implicăm Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, care și-au uh, Uh, exprimat interesul față de această chestiune. În afară de inițiativele pe termen lung, uh, care au ca orizont temporal 2050, deci se referă la următorii 40 de ani, Comisia a înaintat uh, deja unele inițiative Uh, comunicări legislative și de stabilirea politicilor pentru următorii ani, fiindcă nu uh, înseamnă că putem să stăm cu mâinile în sân, dar fiindcă calendarul nostru este 2050 și toate măsurile valabile pentru 2050 în ceea ce privește obiectivele climatice și nu numai necesită decizii urgente și necesită ca în egală măsură toată lumea să își asume uh, toate, uh, toată responsabilitatea, mai ales în ceea ce privește infrastructura, folosirea energiilor regenerabile. Aici este nevoie de multe investiții, dar nu este totul în ceea ce privește resursele de apă, reducerea consumului de apă și aici trebuie să avem unele schimbări curând care să se uh, Uh, care să se facă simțite și la nivelul consumatorilor, fiindcă consumatorii sunt motorul, nu doar producătorii sunt cei care determină ce se va produce, ci, ci, ci și consumatorii care cer produse la nivel internațional, iar acest lucru vă interesează pe dumneavoastră, mai ales uh, este vorba de evoluții care au legătură cu, cu, cu comerțul durabil. Anul acesta va avea loc un, un eveniment foarte important care, după cum știți, este conferința Rio plus 20 în iunie, care se va referi la toate aceste aspecte la nivel internațional și va încerca promovarea unei atitudini de uh, acceptare a provocărilor uh, la nivelul părților interesante, având obiectivul principal de reducere a sărăciei, bineînțeles. Iar uh, Comisia a Uh, publicat o comunicare anul trecut. Ne-am implicat deja într-un proces complex cu Parlamentul și Consiliul și cu uh, alte comisii al dumneavoastră Uh, și cu Comitetul Regiunilor uh, și cu Comis Com uh, Consiliul Economic și Social pentru a dezvolta obiectivele Uniunii Europene. Avem deja acum un proiect de la ONU în acest sens. Activitatea este deja în desfășurare și colegul, colegul meu vă va da mai multe detalii. O să mă opresc aici și o să îi dau cuvântul colegului meu pentru a adăuga unele aspecte. Vă mulțumesc! Așa cum a spus și colegul meu pe bună dreptate, aici este vorba de un calendar de timp uh, foarte îndepărtat, 2050. Uh, Uniunea Europeană trebuie să um, crească într-un mod durabil pentru a nu pune prea mult uh, prea multă presiune asupra resurselor planete și pentru a putea să ne menținem competitivitatea, iar eficientizarea resurselor își găsește locul aici în în uh, uh, foaia de parcurs uh, despre care s-a vorbit, am uh, avem foarte multe obiective pe care dorim să le atingem până în 2020 și multe acțiuni concrete, pași concreți. Ce trebuie făcuți acum nu este vorba doar de o viziune pe termen lung, ci este vorba și de acțiuni concrete ce trebuie luate cât mai curând. Nu o să intru în detalii asupra tuturor acțiunilor din foaia de parcurs, aș dori însă să vă dau unele exemple care cred că sunt relevante pentru comisia dumneavoastră. De pildă, noi dorim să ajutăm companiile să devină mai durabile și consumatorii să se comporte într-un mod mai durabil, pentru care avem nevoie de uh, informații privind ciclul de viață al produselor. Trebuie să vedem care sunt uh, avem studii de impact în acest sens și uh, vom lua unele, unele inițiative până la sfârșitul acestui an. Ne interesează mai ales sectoare cheie, cum ar fi uh, sectorul locuințelor, transportului și a alimentelor. Iar în ceea ce privește alimentele, dorim să punem la punct o metodologie pentru uh, criterii de durabilitate pentru alimente într-o perioadă de 2-3 ani. Dorim în egală măsură uh, în ceea ce privește relațiile cu, a, cu partenerii noștri bilaterali, să se regăsesc aceste aspecte în acordurile bilaterale, iar uh, conferința uh, Rio plus 20 este foarte importantă pentru a putea să trecem mai departe într-un cadru multilateral. Iar uh, în, cu această foaie de parcurs este important să ne amintim că nu este vorba doar despre resursele noastre de mediu înconjurător, nu este vorba doar de mediul înconjurător, ci și de reducerea costurilor, nu doar acum, ci pe termen lung, fiindcă acest lucru ne va ajuta sănătoasă, să fim mai puțin vulnerabili, să fim mai stabili pentru mediul înconjurător, dar și pentru economie. Credem, deci, într-adevăr, că nu că, că avem de ales între a aștepta acum sau uh, uh, să așteptăm uh, timp în care resursele se vor împuțina și prețurile vor crește. Deci trebuie neapărat să acționăm acum. O să mă opresc aici. Vă mulțumesc, mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la prezentarea uh, raportului pe care îl aveți deja pe ecran. Acum să ne ocupăm de tot de punctul 13 și dăm cuvântul domnului raportor. Domnule președinte, am ascultat cu atenție cele două intervenții ale comisiei. Evident, este vorba de intervenții care contribuie elemente suplimentare la acest document, bine formulat și având în vedere calendarul pe care tocmai vi l-am prezentat, documentul va fi dezvoltat și apoi trimis comisiei. Apoi urmează prezentarea proiectului de raport, așa cum am spus. Am spus că data este 29 februarie. 8 martie este apoi data pentru amendamente și 27 martie data pentru votul în INTE. INTA. Așa cum s-a văzut și în intervențiile comisiei, există elemente care pot să se dovedească utile și să consolideze acest aviz care va fi esențial pentru dosarul care și el la rândul lui este unul sensibil. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc! Prin urmare, avem deja calendarul, analizarea proiectului de aviz va avea loc, examinarea va avea loc în următoarea noastră reuniune ordinară din Uh, de la începutul lui februarie, începutul lui martie. Acum vom discuta raportul CAT. Îl avem alături de noi pe profesorul Gabriel Cron, care este președintele grupului Sherpa, al grupului de experți la nivel înalt, care au elaborat acest raport. Profesor Ecra, vă rugăm să prezentați concluziile. Domnul profesor, așa cum am spus, este președintele grupului Sherpa, în viața de zi cu zi, să spunem așa, este vicepreședintele Comisiei pentru Energie Atomică și Energie Alternative din Franța am fost deja în ITRE. La ITRE este binevenit și în cadrul comisiei noastre. Bine ați venit, domnule președinte Cron, și mulțumindu-vă pentru prezență. Mi se spune, iată, că sunteți din Irlanda, nu din Franța, așa cum am crezut. Bun, deci fac și această corectare și vă dau și cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim membrilor comisiei pentru invitația de a fi astăzi prezent aici. Grupul de experți la nivel înalt privind tehnologiile generice esențiale și-a prezentat în iunie anul trecut raportul într-un context în care toate regiunile din Europa pierd locuri de muncă, nu doar în domenii uh, nu așa de tehnologizate, dar și în domeniul înaltelor tehnologii și suntem convinși că această situație se va înrăutăți dacă nu facem nimic. Ca urmare, grupul de nivel înalt a formulat un set de recomandări care se conținute în raportul pe care îl aveți. O să menționez câteva dintre ele. Aș vrea să vă spun care este contextul în care se situează acest raport pentru a putea înțelege discuțiile ce vor avea loc, nu doar cu privire la Orizont 2020, dar și cu privire la alte elemente care au impact asupra CATS, cum ar fi propuneri de la Digi Regio și așa mai departe. Aș dori să vă prezint, prin urmare, contextul și analiza pe care am făcut-o a situației din Europa în acest domeniu și aș vrea să vă sugerez și să vă rog să uh, veniți cu recomandări și implementarea acestor recomandări. Am 20 de minute la dispoziție și 20 de slide-uri, așa că o să trec repede prin ele. În primul rând, aș vrea să subliniez importanța tehnologiilor generice esențiale, TGE, pentru provocările cu care se confruntă uh, Europa. Gestionarea acestor tehnologii este esențială dacă vrem să facem față situației. O să vedem care sunt punctele slabe și punctele forte ale poziției actuale a Europei și câteva dintre aspectele care au un impact asupra noastră, în special echilibrul între cercetarea esențială și cercetarea aplicată. Și asta o să ducă la unele dintre propunerile Comisiei din Orizont 2020 și o să văd și ce fac, o să vă spun ce fac principalii noștri concurenți și cum Comisia INTA ar putea să ajute la garantarea implementării acestor recomandări. În primul primul rând, acești TGE, ce sunt ei? De exemplu, avem un telefon mobil, cu toții cunoaștem uh, care este uh, camera de pe spatele telefonului. Asta este un TG sau un telefon Apple. Știți cu toții uh, sticla, ecranul special care este um, tactil, e un material care intră în această categorie a tehnologiilor din esențiale, TGE. Vedeți acolo toate uh, tehnologiile implicate într-un telefon. Toate sunt tehnologii TGE. Nanotehnologii, componente electronice, aparate sau componente fotonice și elemente de biotehnologie pentru identificarea uh, apelantului și așa mai departe. Aici avem un dispozitiv biomedical de diagnosticare. E nevoie de materiale avansate, anticorpi, ADN și așa mai departe pentru diagnosticare. Avem nevoie de componente electronice pentru chip, uh, fluide pentru manipularea nanolitrilor de lichid, componente fotonice pentru uh, identificarea elementelor biologice și componentele biotehnologice. Și așa mai departe, putem trece prin orice produs avansat, celule fotovoltaice, Europa este lider, se spare, în acest domeniu, materiale avansate, componente electronice, nanotehnologii, componente fotonice și așa mai departe. Orice produs avansat tehnologic din prezent necesită uh, folosirea mai multor astfel de tehnologii generice esențiale. Și astfel Comisia în 2009 a lansat o comunicare tocmai pentru a aborda acest domeniu strategic. Foarte important este că aceste produse au nevoie de mai multe tehnologii generice esențiale. Acestea sunt principalele TGE, conform prioritizării date de Uniunea Europeană din punct de vedere al impactului lor economic și al capacităților de a răspunde la multe dintre provocările cu care ne confruntăm în societate. Aici avem o, un autovehicul electric, o mașină inteligentă. Avem nevoie de o combinație între aceste tehnologii. Deci avem nevoie de materiale. Aici avem noi cauciucuri sintetice eh, care nu au fricțiune, avem nevoie de componente electronice pentru geamuri, pentru um, ghidaj asistat, avem nevoie de componente fotonice, nu doar pentru uh, faruri cu un consum redus de Uh, energie, dar și pentru sistemul de divertisment cu fibră optică, biotehnologie. Acestea sunt uh, noile cauciucuri sintetice de care v-am spus și nanotehnologii la această mașină inteligentă, uh, mă refer la vopseaua rezistentă la rugină. Prin urmare, e o combinație între aceste tehnologii și dacă revenim la telefonul mobil, o tehnologie nu e suficientă pentru un produs și de aceea noi am propus uh, Comisiei Europene că trebuie să existe o perspectivă integrată asupra tehnologiilor generice esențiale. Trebuie ca acestea să fie abordate dintr-o perspectivă multiplă, să prioritizăm lucrurile, să, uh, dacă acordăm importanță doar componentelor electronice sau fotonice, uh, nu este suficient. Trebuie să avem în vedere și materialele, trebuie să avem în vedere și nanotehnologiile și uh, procedurile avansate de fabricație. Toate acestea sunt utile. Principalul nostru mesaj pentru comisie a fost abordarea multiplă a TGE. Există mai multe abordări, mai multe menționări a TGE în documentul Orizont 2020. Um, toate uh, nu pot fi înțelese în totalitate, în detaliu, dar mesajul este să existe o abordare integrată a TGE. În prezent, acestea sunt uh, divizate prea divizate în mai multe directorate în funcție de tipul lor. Și asta este o problemă care trebuie rezolvată. Trebuie aplicată o abordare consolidată. TGE sunt esențiale pentru produse strategice și stau la baza lanțului valoric în Europa. Iată un astfel de lanț tipic, de la materiale, de la materii prime, la echipamente, la componente, la produse folosirea celor produse permite obținerea de soluții și servicii care, la rândul lor, răspund nevoilor societății. Multe dintre aceste lanțuri valorice se aplică în industrie, industria auto, industria iluminatului, industria nanoelectronicelor uh, și ele, lanțurile aceste valorice, se bazează pe TGE, tehnologii generice esențiale. Este absolut uh, ilogic să credem că dacă accentul se pune doar pe veriga finală din acest lanț valoric, o să obținem ceva. Trebuie creată o capacitate strategică, o capabilitate de a folosi uh, aceste tehnologii. Dacă pierdem verigile inițiale din aceste lanțuri valorice, va dispărea întregul lanț valoric, lucru care deja s-a și întâmplat în anumite domenii. De aceea, tehnologiile generice esențiale sunt esențiale și strategice pentru UE și necesită o atenție specială. Trec acum la analiza efectuată de grupul de experți la nivel înalt. Întâi de toate, am analizat o serie de indicatori pentru TGE. Care este poziția Europei? Vedeți aici care este um, structura brevetelor acesta este un indicator clar al evoluției tehnologice la nivel global și um, un indicator al evoluției capacității de producție. Vedeți în verde o linie care crește abrupt, rezultatul brevetelor înregistrate în Asia, Asia de Est. Se vorbește despre faptul că acolo se copiază brevete dar de fapt ei acum deja sunt lideri în domeniul brevetelor la nivel mondial și nu doar în domenii pe care noi le considerăm a fi specifice pentru ei. De exemplu, în telecomunicații, Europa a fost mulți ani lider, Alcatel, Ericsson, Siemens, Nokia, Wireless și așa mai departe. În prezent, lider este Huawei, o companie din China. companie care a primit premiul ONU pentru cel mai mare număr de brevete depuse anul trecut, Huawei, deci din China. Este ilogic să credem că nu au capacitatea de a evolua rapid și de a ne contropi lanțul valoric, să spunem, în multe domenii strategici. Deci, vedeți, linia verde care crește și nu scade, Asia. Linia din mijloc, constantă, rezonabil, este Europa, lucru care ar trebui să ne mulțumească oarecum și Statele Unite reprezintă linia care este în scădere. Acelea sunt datele din um, ultimul raport de competitivitate prezentat uh, uh, de UE în 2010, deci datele sunt de acum 2 ani. Statele Unite au și trecut la acțiune pentru a schimba situația. Europa este destul de puternică în domeniul cercetării. Dacă ne uităm la clasamentul global al um, actorilor în domeniul cercetării, în afara industriei, vedem că Europa are o poziție bună, avem lideri între primii 10 în multe dintre domeniile TGE, chiar și organizația pe care o reprezint e acolo. Însă dacă avem o perspectivă globală și includem și industria, industria europeană nu se situează chiar așa de bine. Vedeți, la nanotehnologii există un o companie europeană în clasament. În domeniul electronicei și microelectronicii există două companii, ST Microelectronics, italo-franceză și Infineon în Germania. Și în fotonică avem Osram, o companie. Deci, prin urmare, nu transpunem rezultatele cercetării în uh, acțiuni concrete pe piață. Am luat trei exemple relevante, unul din domeniul energiei, unul din uh, producția de bioetanol și unul referitor la celule fotovoltaice. Și o să facem o analiză foarte simplă. Pe acest grafic, triunghiurile reprezintă procentul de uh, brevete în domeniul TGE, deci brevete pentru TGE, un indicator rezonabil, concludent. Aici avem baterii electrice. Vehicule electrice le vor folosi în viitor um, și uh, acestea vor fi motorul viitorului, practic. Deci capacitatea de producere a bateriilor este esențială pentru industria auto din Europa, pentru transportul european, pentru transport în general și pentru multe sectoare. Avem aici uh, un grafic ce ne arată că brevetul în Europa este de 30, rata brevetelor este de 31%, puțin mai mare decât Statele Unite. De fapt, peste tot suntem puțin peste Statele Unite și aproape de Asia, care sunt la 35%. Cercul reprezintă uh, capacitatea de producție efectivă. În Asia aceasta este de 87%, 87% din activitatea um, de producere a bateriilor electrice pe aceste prototipuri se desfășoară în Asia. Da, datele sunt de acum 2 ani, în Statele Unite era 1%, președintele Obama a promis că va ajunge la 14%. O să vă spun imediat și cum au evoluat aici. Europa vede singur care este cifra. Zero. Sau oricum aproape de zero lucru care nu are șanse prea mari să se schimbe pe viitor sau în viitor apropiat. În ceea ce privește rezolvarea situației, în Statele Unite se cheltuie foarte mulți bani. Cercul interior, cel închis pe care îl vedeți acolo, este uh, suma de alocată cercetării și dezvoltării, suma din bugetul public pentru baterii în Statele Unite, 1,4 miliarde au fost injectate de Departamentul pentru Energie pentru a obține o poziție mai bună la crearea de prototipuri pentru baterii electrice pentru vehicule și pentru întregul program pentru vehicule. În Asia 2,5 miliarde pentru baterii electrice, fiindcă dacă ai o baterie, ai vehicul electric. Și în Europa în total, pentru ambele domenii, uh, Comisia a alocat 100 de milioane cu eforturi mai mari din partea a două state membre, Germania și Franța. Companiile se confruntă cu o decizie dacă să se axeze pe activități de prototip și dezvoltare în Europa, dacă fac acest, pentru baterii, dacă fac acest lucru, stimulentele uh, care vin din afara, companiilor din afara Europei sunt mult mai mari covârșitoare și nu mă refer doar la Asia, ci la Statele Unite. Saft în Franța a fost ultimul producător avansat de baterii electrice și și-a mutat activitatea în Statele Unite. Asta este un exemplu, 200 de milioane facilitate pentru prototipuri în Florida și a primit un grant de 50% de la Departamentul pentru Energia Statelor Unite. V-ați putea imagina ca vreun Strat membru să propună astăzi să ofere granturi de peste 50% pentru un proiect de producție pentru uh, una dintre companiile noastre din acest domeniu? Digi Competition cred că ar avea foarte multe de spus aici. BASF, un alt exemplu. 50 de milioane pentru o facilitate pentru prototipuri, pentru Ford și Chrysler, a primit un grant de 50% din nou de la Departamentul de Energie al Statelor Unite pentru cercetare și dezvoltare, nu pentru producție. Acestea sunt sume cu care Europa nu poate concura și de aceea nu există un cadru omogen. Există probleme care ni se pun de structurile create pentru diferite uh, date și în prezent discutăm cu DG Competition pentru a vedea ce se poate face aici. Dacă nu se face ceva, o să ne pierdem industria de înalt nivel în domeniu. Producția de bioetanol apoi. Europa are o poziție foarte bună, respectabilă, să spunem, în ceea ce privește brevetele, 36%, chiar dominăm și în ceea ce privește producția, din nou aproape zero. Sub 5% în orice caz. Deci, există clar o lipsă de conectare între activitatea de cercetare din Europa și activitatea de uh, producție sau disponibilitatea către producție. Și vedeți din nou că Statele Unite au o poziție solidă în domeniu. Statele Unite și Brazilia au cheltuit foarte mulți bani, au alocat foarte mulți bani. Nu o să intru în detaliu cu privire la Brazilia, dar avem un exemplu. Regatul Unit a început companii, a început o companie în acest sens, nu a putut să găsească sprijin pentru a construi facilitățile respective în Europa și a găsit oferte foarte atractive în Statele Unite cu credite, garanții și subvenții de peste 95%. Ceva de neimaginat în Europa și finanțarea de 130 de milioane euro pentru această facilitate pentru crearea de prototipuri dacă facilitatea, dacă structurile sunt mari, vor fi de 10 mari, dar dacă vreți ca facilitățile să fie în um, regiunea în care veți produce, trebuie să investim, fiindcă așa se întâmplă în Statele Unite. Lucrul acesta nu se poate întâmpla pe baza orientărilor existente la nivelul Uniunii Europene, a Comisiei și a digi Competition. Nu ne putem imagina să avem așa structuri în Europa. Și acum celulele fotovoltaice. Acestea reprezintă un exemplu grăitor, fiindcă în acest domeniu Europa este uh, pionierul. Germania, Spania și alte state membre au cheltuit miliarde de euro la crearea acestor piețe, cu subvenții adecvate pentru consumatori și companii, pentru a dezvolta piața. Europa reprezintă peste 79%, date valabile în decembrie, la nivelul pieței globale. Deci, clar, Europa este piața. Dacă suntem noi piața, noi ar trebui să și dominăm această piață. Colegii din cercetare ne vor spune, din nou, în ceea ce privește rata brevetelor, că se cheltuie mulți bani pe cercetarea de bază, că avem o poziție bună și în ceea ce privește brevetele, 29%, din păcate, brevetele nu sunt în sine locuri de muncă. Și dacă se cheltuie bani pe cercetare de bază fără cercetare aplicată, nu se creează noi locuri de muncă, doar la mai multe brevete și mai multe publicații. Realitatea tristă este că, în ciuda faptului că noi suntem piața și am cheltuit mai mult decât orice alt continent pe subvenții, nu avem uh, decât maxim 13% cotă de piață. companiile din Asia domină din nou și Statele Unite reprezintă 5%. Dar Statele Unite sunt 5% și piața lor e de 5%. Deci lucrurile stau cu totul altfel. Noi suntem 13% pe o piață pe care teoretic o dominăm. Dacă analizăm motivele istorice, vedem că între 2001 și 2010 Europa a trecut de la 6 companii, în principalele 10 companii producătoare de fotovoltaice, la 2010 o companie, nu știu dacă știți care este, a cincea de jos în sus, este o companie germană, Q-Cells. Ultima, absolut ultima companie europeană în principalii 10 producători de celule fotovoltaice. În ciuda marilor subvenții acordate statelor membre pentru încurajarea domeniului acesta, în ciuda marilor proiecte ale Comisiei Europene în domeniul fotovoltaic și fără îndoială Comisia Europeană va face o prezentare cu privire la ce intenționează să facă în domeniul fotovoltaicelor. Deci, în ciuda acestor lucruri, avem o companie în top 10. Asta în decembrie. Mă tem că dacă o să revin cu această prezentare peste șase luni, nu o să mai găsim nici o companie uh, europeană. Q-Sales deja um, și-a făcut publice pierderile și a spus că 50% din capacitățile sale de producție vor fi transferate în Malaezia. Prin urmare, Europa nu va mai avea nicio companie în primele 10. Prin urmare, cadrul este departe de a fi perfect. Statele Unite guvernul și diferitele coaliții din industrie spun că China este mm, țara care încalcă mm, mm, regulile comerțului internațional, are subvenții pe care le acordă, chiar dacă acestea sunt interzise, dar oricum, chiar dacă am dori și noi să avem uh, capacități de producție pentru fotovoltaice în Europa, ar fi imposibil să facem acest lucru având în vedere uh, regulile de la DG Competition și accentul care se pune pe cercetare de bază, nu pe cercetare aplicată. În raport ne-am axat pe valoarea dato- uh, valea morții care există și de care auzim cu toți în fiecare zi. Această vale desparte cunoștințele de piață și trebuie să găsim o cale de a construi o punte între cunoștință și piață peste această vale a morții. O abordare pragmatică, prin urmare. Exemplul pe care vi l-am arătat, bazat pe multe date, este unul din multele exemple posibile. Europa are uh, două companii majore în industria iluminatului, Philips și Osram, dar, din nou, în China, uh, activitățile noastre uh, pălesc în uh, comparație cu activitatea lor strategică și volumul de sprijin pe care îl primesc. În uh, China s-au creat uh, lanțuri pentru a subvenționa iluminatul de uh, stradal uh, de gospodărilor și pentru autoturisme. Au programe care oferă 50% finanțare pentru echipamente în producție, un alt lucru care nu este posibil pentru noi și au uh, creat și măsuri foarte practice. De fapt, vedeți acolo, îmi cer scuze că e scris atât de mic, un program numit uh, Orașe LED. Uh, primarul fiecăruia dintre cele 21 de orașe s-a angajat să uh, creeze uh, câteva zeci de mii de um, stâlpi de iluminat cu LED-uri în oraș. Bugetul într-o provincie pentru acesta a fost 90 de milioane de euro. Bugetul general se apropie de un miliard de euro. Ca răspuns, DGM a lansat anul trecut o nouă acțiune și a spus, ei bine, vom poziționa companiile noastre în această zonă. Și, după numeroase reflexii, a lansat un program de 10 milioane de euro pe o perioadă de 3 ani. 3 milioane de euro pe an, în comparație cu un program de echipare de peste 2 miliarde. Prin urmare, nu știu sigur dacă Uh, chinezii uh, au probleme cu somnul de când au aflat această știre. Noi am solicitat un uh, pod cu trei piloni pentru Europa. Mai întâi trebuie să transpunem în mod eficient și sistematic baza de cunoștințe în blocuri de construcție tehnologice. Trebuie să oferim companiilor cărămizile pe care să le pună cap la cap pentru a crea prototipuri nu trebuie să le facem noi, trebuie să le facă ei în propriile uh, facilități, uh, cu propriile costuri, dar trebuie să le dăm uh, cărămizile, nu să le spunem doar că, uite, o publicație și faceți ce vreți cu ea. Trebuie să creăm sprijin pentru cercetare tehnologică. În al doilea rând, ca și în Statele Unite, ca și în Asia, trebuie să sprijinim dezvoltarea de produse în Europa este cea de-a patra etapă pentru a avea o producție de este prima, îmi cer scuze, prima etapă pentru a avea uh, capacități de producție. Trebuie să vedem uh, dacă există interes pe piață și după aceea să uh, te adaptezi la acestea. Deci trebuie să creăm linii, trebuie să creăm proiecte pilot pentru bateriile electrice, de exemplu, și în multe alte domenii, cum este și biotehnologia. Și, în sfârșit, să vedem cum putem face facilității noastre de producție uh, competitive la nivel global, folosind o serie întreagă de stimulente. Există un aspect cheie, pentru că, dacă analizăm acest scenariu, ce vedeți în partea stângă Uh, este generarea de uh, cunoștințe, cercetarea de bază. În mijloc avem cercetarea aplicată și după aceea, cum treci spre dreapta, avem dezvoltare și crearea de produse. Și dacă spunem, bun, asta vrem să facem, nu e nicio economie avansată care nu ar fi de acord că trecerea de la cunoaștere la știință la piață este greșită. Nimeni n-a spus vreodată așa ceva, dar dacă vrem asta, trebuie să finanțăm toate cele trei domenii și atunci am hotărât să vedem ce face Statele Unite, ce face Coreea, ce face Japonia și ce fac majoritatea statelor avansate la aceste trei niveluri. Știință de bază, aplica- uh, cercetare aplicată și dezvoltare. Și o să vă arăt în următorul slide. Ce vedeți aici? Am pus toate datele la un loc. Uitați uh, Corea și Statele Unite. Dacă vedeți ce scrie acolo, cu verde e procentajul de finanțare uh, publică pentru cercetarea teoretică, vedeți uh, cifra de 24%. La fel și în Corea, în mod remarcabil, și în Statele Unite. În Japonia e 22%. și după aceea, dacă vedem uh, blocul albastru, Uh, suma pentru cercetare aplicată. Coreea 32% pe cercetare aplicată, Statele Unite 28%, Japonia 33%. Și apoi uh, portocaliu reprezintă sprijinul pentru dezvoltare. Cercetare și dezvoltare în companii. Totul reprezintă finanțare publică. Vedeți, e aproximativ 40% la toate um, țările pentru sprijinirea uh, cercetării și dezvoltării în companiile lor. Să vedem statele membre acum. Media uh, de la statele membre este cam 36% pe cercetare teoretică, 45% pe cercetare aplicată și sub 20% pentru sprijinirea cercetării și dezvoltării la nivelul societăților. Din aceste date puteți înțelege foarte clar unde pierdem teren vis-a-vis -vis de competitorii noștri. Priviți datele pentru Comisia Europeană. De fapt, nu există date. Cele mai bune date pe care le avem este că Comisia Europeană cheltuie 90% din ceea ce, pe ceea ce se numește cercetare teoretică. 90% sunt foarte pro, puține programe care ies uh, din acest sector. Putem privi lucrurile din orice perspectivă, dar ajungem aproape întotdeauna la aceleași um, cifre. Înțeleg că programul 2020 uh, uh, este împărțit în trei categorii. Una este peste 30%, oricum ați privi-o. Cea referitoare la provocări societale, pe care eu, din păcate, nu prea o înțeleg, probabil că o să o înțeleg uh, când voi intra în detalii, uh, acolo sunt peste 50% din buget și în mijloc e o mică casetă numită Leadership Industrial. Cum putem să ne păstrăm uh, competitivitatea economic atunci când modelul nostru este atât de învechit față de restul lumii și acesta este lucrul pe care am vrut să vi-l aduc în atenție astăzi. Nu are niciun sens să prioritizăm și să facem cercetare teoretică și să uh, prezentăm publicații pe care să le exploateze alții, dacă nu ne uh, creăm mijloacele pentru a le exploata și noi, prin cercetare aplicată și folosire în industrie. Deci, întrebarea pe care o uh, am pus-o, uh, doamne comisar pentru cercetare și inovare și e irlandeză, deci mi-a fost simplu, uh, a fost care sunt uh, obiectivele pentru cercetare aplicată și dezvoltare. Comisia Europeană nu mi-a dat încă un răspuns în acest sens. Deci poate că data viitoare când vei, doamna comisar va fi invitată dumneavoastră, puteți să o întrebați pur și simplu, fără să se intre în detalii. Este un uh, buget general, cât se acordă pentru cercetare teoretică, cât pentru cercetare aplicată și cât pentru sprijinirea companiilor. Și dacă proporțiile sunt complet inverse față de Coreea, Statele Unite sau Japonia, poate că greșeala pe care o facem este una esențială. Acestea fiind spuse, puteți vedea un alt grafic. Cu roșu este procentul de industrie europeană care participă la uh, programele Comisiei Europene. Și vedeți clar că direcția este clară. Să merge doar în jos și asta pentru că nu există finanțare pentru ca industria să facă ceea ce vrea să facă. A scăzut de la 40% la sub 24% în uh, perioada de desfășurare a celor trei programe. Poate până în 2020 vom ajunge aproape de 15%. Cifrele cred că vorbesc de la sine. Dați-mi voie să trec mai departe. Am sugerat totodată Comisiei ca, pe lângă reechilibrarea bugetelor, pentru a acorda un buget mai sănătos pentru creștere economică, să putem combina și finanțarea. În uh, slide-ul pe care vi l-am arătat, acel pod reprezintă, pe de o parte, competitivitate tehnologică și, pe de altă parte, capacitate de producție. Trebuie, așadar, este evident că o parte este determinată de, la nivel public. Ați văzut uh, cum se întâmplă asta în Statele Unite și în Asia, dar noi trebuie să combinăm fondurile în mod, mod eficient. Uh, și Digi Enterprise a făcut uh, foarte mult în acest sens pentru ca uh, lucrurile să se întâmple așa. În sfârșit, raportul nostru este realizat de un grup uh, european. Deci, uh, poate veți spune că restul lumii știe mai bine de atât. Președintele Obama a spus uh, ceva atât anul, aseară cât și uh, anul trecut, exact în aceeași dată el a menționat uh, cum trebuie educată restul lumii și vorbește acolo despre inovare în exterior, educare în exterior și um, construcție în exterior în restul lumii. Dar dacă nu vom face acest lucru și în Europa, vom pierde toate locurile de muncă. Acesta este mesajul pe care dorim să vi-l transmitem și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în acest sens. Pe lângă sprijinirea cercetării teoretice, avem nevoie de sprijin și pentru cercetarea aplicată și dezvoltare. Președintelui uh, i s-a prezentat un raport pentru asigurarea leadership american. Acest raport a apărut la șase luni după al nostru. Cred că în 4 ianuarie s-a publicat varianta finală și am vrut să vă vorbesc despre acest raport pentru că i-am spus domnului comisar Tajani că nu, ne-au copiat raportul, practic. Dați-mi voie să vi-l arăt. Mai întâi au spus că trebuie să creăm moduri de a duce descoperirile dincolo de Valea Morții. Mi s-a părut foarte interesantă această idee. Eu cred că se descurcă foarte bine deja. Au peste 70% din finanțare în direcția aceea. La noi e invers, dar oricum ei spun că vor și mai mult. Uh, trebuie să investească în tehnologie, în infrastructură tehnologică pentru a crea acele cărămizi pentru industrie, să accelereze totodată procesul de producție. Nu au, uh, președintele, nu au protecție pentru uh, copyright în Statele Unite? E vorba de Statele Unite, spune vorbitorul mai scrie acolo că au nevoie de investiții publice, de uh, politici fiscale și economice și trebuie să investească pentru a depăși eșecurile de pe piață. Deci, pe scurt, 90% din recomandările noastre se regăsesc uh, și în documentul Statelor Unite uh, prezentat administrației Obama și publicat uh, chiar în această lună. Deci dacă nu mă credeți pe mine, poate credeți uh, grupul care reprezintă administrația Obama. Astfel, voi încheia. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Thank you very much for this impressive, Vă mulțumim pentru această prezentare impresionantă. Concluziile și constatările sunt uh, foarte îngrijorătoare, trebuie să spun. Și recomandările totodată sunt foarte convingătoare. Să deschidem dezbaterea. Acest punct a fost uh, sugerat, dacă am dreptate, de domnul Daniel Caspari. Poate doriți dumneavoastră să începeți? Nu. Atunci Bert Lange, din partea socialiștilor. Mulțumesc. De curând, noi am adoptat un raport privind politica industrială în cadrul Parlamentului și este evident faptul că trebuie să creștem sprijinul pentru uh, creșterea um, industrială în Europa. Uh, viitoarea politică de inovare ar trebui să se concentreze mai mult pe întregul lanț uh, de valori. Lucru care um, se potrivește perfect cu recomandările făcute uh, aici. De exemplu, avem industria automobilelor verzi, unde avem cercetare teoretică și Mm, și un pic de uh, politică de marketing pentru noi modele economice. Sunt total de acord cu dumneavoastră că aceasta este abordarea corectă. Dar, ascultându-vă, am văzut un lucru care s-a tot repetat. Și anume, cât uh, trebuie să sprijine financiar uh, Uniunea Europeană și statele membre companiile? În ce măsură trebuie să facă acest lucru? Toate statele membre știu că campionii naționali sunt susținuți cu foarte multe resurse, dar riscul este să iei deciziile greșite. Dezbaterea privind tehnologia energetică în uh, Franța a fost una foarte controversată. E vorba de sume mari de bani pentru susținerea anumitor tehnologii puternic criticate ulterior. Și mă ia durerea de stomac atunci când aud că guvernele uh, cer bani pentru anumite companii, bani foarte mulți. Ați dat uh, exemplul cu BASF, de exemplu. Ne-am uitat unde e nevoie de bani și după aceea am acționat ca atare. Nu știu dacă ar trebui să ne implicăm în competiție, în concurență, mai ales ținând uh, seama de situația bugetară din prezent la fel și cu QSEL. Întrebarea este cum să te poziționezi față de piață. Și dacă piața este mai atrăgătoare în altă parte, atunci e vorba de concurență. Poate că vă plângeți, dar așa funcționează economia noastră. Apoi, bateriile. Este un exemplu foarte clar. În Uniunea Europeană avem o industrie foarte bine dezvoltată uh, în domeniul bateriilor și există foarte multe brevete. Apoi, în anii 70, în anii 80, companiile au hotărât că bateriile sunt produse standard că nu putem face foarte mult profit în Europa, așa că o să renunțăm la această industrie. industrie. Deci, uh, această industrie s-a oprit în Europa din cauza deciziilor economice luate de companii și acum ne plângem. Dar întrebarea este ce criterii fol- să folosești pentru deciziile de investiții. Există abordarea actuală. Johnson Control, de exemplu, investește foarte mult în industria bateriilor în Europa. Deci rămâne de văzut cum să vedem ce se întâmplă acolo, dar e vorba de o responsabilitate comună, uh, integrare și inovare. Dar avem nevoie de condiții adecvate pentru a face concurența să funcționeze așa cum trebuie. nu trebuie să lăsați uh, responsabilitatea uh, companiilor în afară și să injectăm numai sume uh, enorme de bani. Mulțumesc. Urmează Ianic Jadot. Vă mulțumim pentru prezentare, a fost extrem de interesantă și ne face să ne întrebăm vis-a-vis -vis de uh, munca noastră de aici. Ce nu înțeleg eu, ce nu reușesc eu să înțeleg în prezentarea dumneavoastră este dacă Până la urmă, această insuficiență europeană ține de incapacitatea de a gândi politici integrate și instrumente potrivite sau adesea avem instrumente bune, dar nu avem alegeri strategice corecte. Putem lua o mulțime de exemple. De, de exemplu, programul cadru 7. Oare problema cercetării europene ține de sumă sau de alegerile strategice care se fac prin acest program de cercetare, astfel încât o bună parte din bani merg la Galileo, de exemplu, sau la ITER, declanșatori ai reindustrializării europene, astfel încât să câștigăm o parte din piață pe sectoarele inovatoare sau poate că Europa este victimă nu doar nu a unui, um, unei lumea a ingineriei, ci suferă de o gravă problemă de conservatism, conservatorism industrial. Dumneavoastră vorbiți despre baterii pentru auto, autovehiculele electrice. Această comisie și acest parlament a susținut un acord cu Corea de Sud, astfel încât bateriile chineze să intre libere de drepturi pe piața europeană și statele și acest Parlament au susținut acest acord. Deci nu putem odată să ne plângem pentru că avem baterii electrice și trebuie să știm că bateria electrică presupune cercetare cu privire la stocarea electricității. Dar noi am făcut această alegere politică să facem un acord de liber schimb cu Corea de Sud, care punea în pericol orice perspectivă de dezvoltare industrială și nu la nivelul brevetelor bateriilor electrice, electrice în statele noastre membre. Deci nu înțeleg din prezentarea dumneavoastră ce ține de insuficiența investițiilor și ce ține de o problemă a alegerilor strategice. Și o să iau un alt exemplu. Se discută fie în raportul despre China, fie în alte rapoarte despre piața, piețele publice. Despre achizițiile publice, îmi cer scuze. Și e vorba de uh, o chestiune de reciprocitate, care spune că țările terțe cu care negociem acorduri comerciale să fie la fel de deschise ca și Europa în problema achizițiilor publice. Eu cred că astăzi, date fiind finanțele noastre publice, ne rămân foarte puține instrumente de politică industrială și, de exemplu, piețele publice care favorizează întreprinderi pentru energii regenerabile uh, deci o parte din acestea sunt plătite de consumatori și atunci putem favoriza și uh, industrii locale, dar ne batem împotriva acestui lucru. Europa, în acordul cu Canada, contestă Ontario Energy Act, care pune elemente de conținut local în politica sa energetică. Și atunci mi se pare ce aș vrea eu, de fapt, să văd în raportul dumneavoastră, dincolo de mizele pe care le explicați, este ce ține de uh, incapacitatea Europei de a avea o politică uh, corectă în acest sens, ce ține de conservatorismul industrial incredibil de persistent și ce ține astăzi în politica noastră comercială, pentru că acesta este cadrul în care ne aflăm, de elementele care fac astăzi să ne tăiem craca de sub picior în perspectiva dezvoltării industriilor. Și o să iau un ultim exemplu. În Franța avem aproximativ 5 miliarde pentru credite pentru cercetare. Este un document foarte interesant. Întreprinderile finanțează din acești bani cercetare. Bun, eu n-am nicio problemă cu asta. Problema este că acest credit pentru cercetare nu servește cercetării în uh, industriile inovatoare, ci este un instrument de defiscalizare pentru bănci și uh, alte instituții. Și, prin urmare, în permanență, nu ne aflăm, nu vorbim despre ingineria instrumentelor, despre valorile, despre sumele cheltuite, le, pentru că sunt sume mari, ci problema este că nu există control și politici strategice care să ne permită să ieșim din vechea economie um, și să mergem spre una nouă. Și, în sfârșit, poate că dumneavoastră, ca președinte, puteți face astfel încât ca această excelentă prezentare a domnului să fie disponibil și, disponibilă și pentru deputați. Nu, nu, nu, acesta pentru că aici nu e nici jumătate din ce e în prezentare. Eu vreau prezentarea. Președintele, da, o să ne asigurăm că aceasta este disponibilă tuturor. Mulțumesc. Thank you. Uh, Helmut Schulz. Mulțumesc, Helmut Schulz. Ich möchte mich auch ganz uh, ausdrücklich bedanken für diese äh, Aș dori să mulțumesc și eu uh, oaspetelui nostru pentru această prezentare. care este foarte extinsă și abordează chestiuni economice în egală măsură, legislație europeană și criza economică și financiară, din care încă nu am ieșit, dar încercăm să ieșim. Această prezentare ne dă foarte multe puncte de plecare pentru analiză s-a adresat și întrebarea ce le face pe companii să investească și cum și o altă întrebare, cum reacționăm la evoluțiile pieței. Iar de aici se pune întrebarea dacă suntem conduși de noțiunea de profit a companiilor sau avem obiective mai largi, macroeconomice pe termen lung, apoi cum uh, facem investiții în cercetare pentru a obține o efecte pe termen lung la nivelul piețelor uh, europene și pentru a ne asigura că companiile vor fi durabile pe termen lung. Aș dori totuși să cer niște lămuriri asupra unor aspecte care nu mi-au fost clare în această prezentare. Cred uh, că abordarea este orientare, orientată prea mult uh, către state la nivelul telecomunicațiilor, uh, telefoniei, de pildă, și uh, unele companii oferă anumite produse și tehnologii. Poate că ar trebui să analizăm situația dintr-o altă perspectivă Pe mine nu m-ar deranja dacă ne-ar vinde nouă chinezii baterii, fiindcă China are o populație foarte mare cu nevoi proprii. O altă chestiune este cum organizăm fluxurile comerciale și cum garantăm aici un echilibru în ceea ce privește perspectiva pe termen lung pentru a ne asigura uh, că se ține cont de evoluțiile pieței în China, unde condițiile de producție sunt uh, mai bune din punct de vedere al durabilității, fără să ducem resursele încolo și încoace. Și trebuie să ne asigurăm aici că există un echilibru comercial Trebuie să ne asigurăm că există durabilitate și un adevărat echilibru, precum și un schimb reciproce. Iată ce ar trebui să ne intereseze pe termen lung în, în ceea ce privește politica noastră comercială. Dumneavoastră ați criticat strategia 2020 în acest sens, iar în comisia noastră noi trebuie să vedem ce dorim să facem pe termen lung Aici este vorba și de Africa, unul dintre principalii producători de resurse prime, care există acolo din abundență și trebuie să ne asigurăm că pot fi și acestea folosite pe piață. Dar și partea africană trebuie să aibă de câștigat. Deci ne confruntăm cu provocarea modului în care ne putem structura politica economică la nivel european. Fiindcă noi pro- cumpărăm produse finite din alte uh, sfere culturale ale lumii, avem, uh, trebuie să ne gândim la multe aspecte și ne bucurăm că s-a făcut această prezentare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dăm acum cuvântul comisiei. Pe cine avem din partea comisiei? Pe doamna Sophie Miller. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului profesor Green pentru prezentare. Am colaborat foarte bine în anul trecut și vreau să subliniem faptul că Uh, comisia ia în serios politica TGE, o politică nouă, dar introdusă deja la nivelul inovării în obiectivele 2020 și inițiativele emblematice și a devenit o prioritate pentru uh, noua politică și abordarea inovării a Comisiei. Comisia pregătește un răspuns la acest raport uh, la ora actuală și dorește să publice o comunicare în martie sau aprilie uh, care, bineînțeles, va fi prezentată Parlamentului și Consiliului, iar uh, scopul acestei comunicări va fi o abord, prezentarea unei abordări holistice. Comisia consideră că avem la dispoziție instrumentele necesare uh, Horizon 2020 pentru uh, fondurile structurale care a fost deja adaptată la propunerea Comisiei uh, pentru a ține cont de TGE, mai ales în ceea ce privește propuneri legate la fonduri. Uh, tehnologiile genetice esențiale au fost considerate o, o prioritate. Horizon 2020 uh, uh, se concentrează pe reechilibrarea cercetării, îndreptându-ne mai mult către prototipuri, uh, proiecte de pilot, proiecte pilot și proiecte de demonstrație, iar în comunicare vom vorbi și despre formare, despre uh, calificări și uh, politici de stat în acest sens. Se va prezenta, deci, uh, strategia Comisiei pentru următorii ani și modul în care dorim să promovăm dezvoltarea industrială la nivel european, prezentând în egală măsură și ambițiile noastre, care includ uh, și Uh, repunerea accentului pe industria manufacturieră în Europa, fiindcă uh, cercetarea și dezvoltarea și industria manufacturieră merg mână în mână, după părerea noastră. Vreau să vă mulțumesc și pentru faptul și pentru contribuția dumneavoastră. Comisia va încerca să pună accent pe întreg lanțul uh, valoric, de la tehnologii până la operatori, uh, până la utilizatorii finali eh, la nivelul industriei și în următoarele 12 luni, eh, cu ajutorul experților eh, asemenea profesorului Green, vom încerca să identificăm nevoile tehnologice ale industriilor noastre, fiindcă nu ar avea rost să promovăm dezvoltarea tehnologiilor să dăm un imbol tehnologiilor dacă nu am identificat nevoile tehnologice, fiindcă astfel vom avea vom mm, vom uh, pune uh, pe picioare programele necesare pentru a sprijini inovarea tehnologică în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Dau acum cuvântul din nou uh, oaspetelui nostru pentru a finaliza această discuție foarte interesantă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să iau de la sfârșit către început. Sunt de acord cu ce a spus domnul Schulz în ceea ce privește fluxurile comerciale, echilibru. Într-adevăr, trebuie să avem o politică bine structurată în acest sens. În ceea ce privește uh, bateriile vândute de China, uh, problema este că, și aici, uh, aici mă concentrez asupra ATG, dacă cineva îți vinde un LED ca componenta unui bec, ce se întâmplă? Doi ani mai târziu, din păcate, uh, nu vor putea să-ți vândă decât becul. Și după aceea îți vând, uh, îți vând becul și elementele electronice aferente, fiindcă așa se dezvoltă piața. Am văzut acest lucru la trenurile rapide. A, există o componentă fabricată în Japonia, un, un chip, un cubuleț așa. La început se vindea așa, acum trebuie să, să, să, să, să cumpărăm întregul uh, modul uh, integrat, deci ar fi o greșeală să credem că mai avem uh, loc uh, uh, în partea superioară a lanțului valorilor, fiindcă acesta, acest lanțul valorilor este înghițit pur și simplu de fiecare dată. Un automobil 80% din prețul, din valoarea acesteia, reprezintă elementele electronice. Și pentru a și pe viitor vom avea nevoie de un sistem de uh, generare uh, a bateriilor. Fiindcă dacă nu controlăm bateriile, nu putem să controlăm și uh, caracteristicile, celelalte caracteristici. Deci dacă nu reușim să le menținem uh, pe poziție la începutul lanțului varonic, valoric, mă scuzați, uh, pe parcurs, uh, pe măsură ce trece timpul, vom avea de pierdut. Și Philips și alte companii sunt supuse unei mari presiuni în acest sens. Deci, partea, prima parte a lanțului valoric este mult mai importantă decât uh, celelalte. Domnule Jadou, mă bucură comentariile dumneavoastră. Ați întrebat pe bună dreptate dacă este vorba despre alegere sau despre uh, cantitate sau despre o alegere strategică. Aș dori aici să revin la ce v-am arătat în prezentare și cred că e vorba de două aspecte. În primul rând, uh, cum îmbunătățim competitivitatea tehnologică a industriilor noastre. Iar uh, aici nu este vorba de sprijinul industriei ca atare, ci uh, de consolidarea industriilor. Iar sumele pro- propuse uh, în Horizon 2020 împreună cu alte acțiuni care sunt acum puse în aplic- care se aplică acum sunt rezonabile. Din păcate, așa cum v-am arătat, lucrurile sunt cu susul în jos. 80-90% se referă la cercetare de bază și doar o sumă mică la cercetare aplicată. Deci este vorba despre o alegere strategică. Și cred că nu putem să păstrăm tăcerea când uh, asistăm la, când vedem date care ne arată că uh, țări foarte avansate ale lumii cu economii mari cheltuiesc un sfert din bugetul public pe cercetare de bază. Deci cercetarea de bază costă mai puțin decât cercetarea aplicată, cercetarea pentru dezvoltare. Deci un student uh, costă mai puțin decât un inginer și acest inginer costă, bineînțeles, mai puțin decât un inginer dintr-un institut uh, de cercetare. Așa stau lucrurile. <coughs> și activitatea lor este diferită. Asta este situația în lumea întreagă, Corea, SUA, Japonia și în alte țări pe care le-am analizat, printre care și Taiwanul. Faptul că uh, Comisia propune exact inversul în Horizon 2020 trebuie să fie discutat și sunt uh, de acord cu dumneavoastră, e vorba de alegeri strategice dorim să avem o Europa competitivă la nivel uh, economic și aici avem trei propuneri uh, la nivelul Horizon 2020. Uh, trebuie să vedem care este volumul alocat fiecare, fiecărui element. Înțeleg că există motive în spatele acestor alocări, iar în ceea ce privește statutul de vârf la nivel industrial, domeniul public, uh, uh, elementul, uh, alocă, alocările financiare sunt mai mici și la nivel societal, la fel, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să analiz, trebuie să vedem ce alegeri strategice facem. Din păcate, trebuie să facem niște alegeri cam dure. Vrem locuri de muncă în Uniunea Europeană sau nu? Dacă vrem, haideți să vedem cum își... Ne uităm și la alte economii, să vedem cum își cheltuiesc uh, banii. Acum, uh, în ceea ce privește instrumentele de credit uh, ale Franței, nu am niciun comentariu, este o chestiune internă. Uh, ceea ce privește accentul pus pe, pe lanțul de valori, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule, acolo trebuie să cadă accentul. La acest raport nu se vorbește despre aspecte ce țin de capacitatea de uh, de producție manufacturieră, ci noi încercăm să, să consolidăm uh, competitivitatea și la nivelul producției de produse. Toate economiile avansate sunt de acord că dacă la nivelul etapei de prototip uh, lucrurile merg bine, atunci acest efect se răspândește mai departe la nivel manufacturier. Iată de ce SUA cheltuiește atât de mulți bani uh, pentru a încerca să uh, își facă intrarea și în cele mai bune companii ale noastre, fiindcă după aceea ei știu că și etapa manufacturieră va urma în mod automat. Dar noi nu putem la ora actuală să uh, acceptăm uh, pur și simplu că primim programe care se referă doar la o anumită etapă a, a acestui spectru, generarea de cunoaștere care nu va aduce, care fără o politică industrială și fără eforturi de a duce la competitivitatea industrială nu va genera locuri de muncă. Și cu toții ne dăm seama de acest lucru. Trebuie însă să avem uh, îndrăzneala să mergem mai departe și să luăm măsuri. Vă mulțumesc, domnule președinte, iar în cele din urmă, uh, în ceea ce privește spusele comisiei, grupul la nivel înalt, uh, vreau să vă spun că a reprezentat o experiență interesantă. Ne-am bucurat să putem avea uh, contact cu DG Enterprise, cu doamna comisar Nelly Cruz și doamna comisar Nelly Gagan Queen și aportul acestor uh, interlocutori a fost extraordinar și o plăcere să lucrăm cu ei. Mulțumim foarte mult, mulțumim uh, și noi. Acest raport este unul foarte important, ca și recomandările făcute. <clears throat> În ceea ce privește capacitatea Uniunii Europene să obțină rezultate ca economie întemeiată pe cunoaștere și să asigure competitivitatea economiei noastre, fără competitivitate nu vom putea să fim activi la nivel comercial. Iată de ce este foarte important pentru comisia noastră să ni se prezinte acest raport uh, și uh, să uh, solicităm răspunsuri, modificări și politici convingătoare din partea Comisiei în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Am terminat aici și ne întoarcem la ora 3.